Right. Good afternoon, ladies and Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun venit la întâlnirea din această după-amiază, subiectul 13. Schimb de opinii cu membrii Comisiei pentru Afaceri Externe, Apărare și Comerț din cadrul Parlamentului Noi Zeelande privind relațiile bilaterale în domeniul comerțului și al investițiilor. Dați-mi voie să fac o scurtă prezentare. În stânga mea, domnul John Hayes. Uh nu am niște date biografice în față decât acum. Nu voi spune unde te-ai născut. Sunteți uh, președinte al Comisiei pentru Afaceri Externe și Apărare. De asemenea, în stânga mea este Phil Goft. Um, ai fost implicat în relațiile comerciale cu Noua Zeelandă, pentru că ai fost ministru al comerțului. Uh, de asemenea, l ai adoptat pe Paul Hutchinson, care se află în audiență și, de asemenea, pe uh, președintele unui Consiliu de Administrație. salut și pe ambasadorul. Unde e Vitalis? Scopul întâlnirii este să discutăm relațiile comerciale și investițiile între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă și să consolidăm cooperarea parlamentară, să ne gândim la parteneriatul uh, mutual pentru o perspectivă mai largă, regională și globală. Dați-mi voie să amintesc tuturor că Noua Zeelandă este uh, deschis în uh, comerțul internațional. Există o listă amplă a acordurilor care au fost încheiate sau sunt în curs de negociere. Uh, de asemenea, în 2008 uh, uh, s-a încheiat un uh, acord cu China, după aceea s-a negociat cu Rusia, Belarus, Kazahstan, Uniunea Vamală, Noua Zeelandă dorește să parte și din relațiile transatlantice. Este deosebit de Uh, interesată în acordurile bilaterale, pentru că am discutat despre asta în comisia noastră, deci uh, evoluați uh, foarte repede și vom Uh, aștepta cu nerăbdare să ne exprimați uh, activitatea proactivă privind uh, comerțul. A fost menționată și agricultura ca fiind coloana vertebrală a preocupărilor în această comisie de-a lungul anilor. Este nevoie de o reformare și există o ocazie extraordinară în contextul actual. Dar mai există și alt spațiu de aprofundare a cooperării noastre bilaterale, negocierile cu Noua Zeelandă, acordul cadru care a fost lansat în această vară, într-o direcție în care sper că vom vedea eh, și mai multă substanță în relațiile comerciale pe viitor. Dați-mi să menționez și eh, buna colaborare. Pe 12 septembrie, Uniunea Europeană a fost de acord cu recunoașterea reciprocă a analizei relațiilor dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă. Vă voi da cuvântul. Cred că toți cei prezenți în sală înțeleg care este importanța comerțului, mai ales în contextul economic în care ne aflăm în clipa de față în lume și sunt convins că întotdeauna comerțul este mai binevenit decât asistența financiară și că poate contribui la învingerea dificultăților financiare. Cu politica dumneavoastră, mai ales în domeniul agriculturii, ați făcut uh, progrese substanțiale. Bun. Deci voi urmări cu interes uh, prezentarea uh, viziunii dumneavoastră pentru perioada următoare și mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, bună ziua tuturor, mulțumesc pentru invitația formulată de a veni cu membrii delegației noastre aici, în Europa și în felul acesta uh, respect promisiunea pe care am făcut-o în uh, Laos la reuniunea între Asia uh, și parlamentarilor din Asia. Noua Zeelandă, cu o lună în urmă, s-a raliat acestei adunări și în cadrul acelei adunări mă uitam la participanți și uh, îmi spuneam dacă nu cumva oamenii vor crede că întoarcem spatele Europei, dar noi în niciun caz nu întoarcem spatele Europei pentru că uh, voi conduce și o delegație transpartinică uh, din Noua Zeelandă care urmează să vină la instituțiile europene. Îmi face plăcere să vă văd prezenți în sală și vreau să vă asigur că ne vom întâlni. Trebuie să ne ținem de promisiuni și uh, asta este specific pentru țara noastră, pentru Noua Zeelandă. Salutăm ocazia de a ne întâlni și de a discuta, mai ales la nivel parlamentar, despre uh, posibilitățile de colaborare mai strânsă cu Parlamentul European și, de asemenea, cu toate parlamentele naționale din Uniunea Europeană. Noi uh, în această dimineață ne-am întors din Danemarca și uh, vom vizita și alte două capitale în următoarele săptămâni. Colegii noștri au avut reuniuni uh, binevenite în trecut, dar și aceasta este o bună ocazie de a discuta de la comisie la comisie aici la Bruxelles. Și sper că va fi prima întâlnire dintr-un ciclu, de o serie întreagă de întâlniri. Pentru că noi uh, ne aflăm la o uh, mare diferență de fus orar. Uh, Noua Zeelandă și Australia, pe de altă parte, au relații strânse cu Uniunea Europeană, avem obiective comune în ce privește mediul înconjurător, comerțul. Știm că putem vorbi deschis unii cu alții și uh, întotdeauna am fost convinși că um, această colaborare cu Parlamentul European este fundamentală. Îmi um, amintesc că în calitate de diplomat uh, cu ani în urmă am uh, adus uh, valize întregi de documente legate de colaborarea noastră și cred că din momentul semnării tratatului de la Lisabona importanța acestei relații a crescut. Mai ales în ce privește politica comercială. Și în iulie uh, a fost înlăturat orice dubiu în acest context pentru că uh, s-a semnat uh, tratatul cu noi și dintre Asia și Noua Zeelandă. Și a devenit evidentă și importanța acestui Parlament și Comisiei Europene în ce privește elaborarea strategiei comerciale a Uniunii Europene. Noi apreciem foarte mult acest lucru. După cum ați spus, domnule președinte, noi suntem o țară mică, dependentă de relațiile comerciale, iar politica Uniunii Europene în acest domeniu este uh, esențială pentru Noua Zeelandă și acest lucru este valabil de multe decenii, de când uh, țin minte și sper să uh, continue încă mult în viitor este pe locul 3 în ce privește dimensiunea marilor piețe de pe lume, Uniunea Europeană după China și Statele Unite și ă, ă, pentru noi este important, trebuie să ne diversificăm ă, propria noastră ofertă comercială, gândindu-ne și la creșterea economică înregistrată de Asia, Mm, uh, colegul meu uh, a fost uh, ministrul comerțului în acea perioadă și am cunoscut deja dificultățile unei crize economice și a trebuit să renunțăm la toate subsidiile pentru agricultură peste noapte. Nu exista altă opțiune. A fost o perioadă dificilă, dar uh, producția noastră a reușit să se diversifice, totuși uh, a înregistrat un succes uh, și eu pot să vă spun că expunerea lor față de piața globală um, a putut să facă față doar printr-o creștere substanțială a productivității și în sectorul nostru manufacturier acest lucru s-a înregistrat. Bineînțeles, agricultura rămâne uh, un element de bază în ce privește profilul nostru comercial, dar când vorbim despre agricultura astăzi, ne referim la mult mai multe uh, servicii și uh, piețe decât uh, altădată. Există noi destinații um, în Asia, având în vedere și uh, proximitatea continentului asiatic și a existat o rețea amplă de acorduri de liber schimb. Șapte funcționează în clipa de față, inclusiv un acord de liber schimb cu China, care a fost negociat de colegul meu din Parlament și mm, se află alte cinci asemenea acorduri în curs de negociere, iar în curând se va lansa și un parteneriat amplu regional ASEP. Deci, noi uh, în felul acesta uh, vom uh, avea relații cu 16 economii, practic jumătate din populația globului face parte din partenerii noștri. Iar în calitate de cea mai mare entitate, Uniunea Europeană are un profil bine conturat. S-a încheiat un uh, acord de liber schimb cu Corea și uh, se negociază acum acorduri cu alte state asiatice. Dar gândindu-ne la uh, diversele trataturi de liber schimb, ideea este că atunci când este vorba despre comerț, Uniunea Europeană și Noua Zeelandă împărtășesc o serie de elemente comune și, în primul rând, angajamentul față de reguli deschise, predictibile în cadrul unui sistem multilateral. Noua Zeelandă a fost membru fondator al GATT împreună cu o parte din statele membre ale Uniunii Europene și noi uh, beneficiem de leadership-ul Uniunii Europene în cadrul GATT și al uh, negocierilor din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. De asemenea, uh, uh, runda de la Doha, pot să spun că pentru mulți uh, are și efecte frustrante și sunt chiar alarmante pentru Noua Zeelandă. De aceea, pentru noi, țin, comparând calitatea acordurilor de liber schimb, trebuie să ajungem la concluzii, să valorificăm acele norme care pot fi benefice pentru multă vreme Uniunea Europeană a fost un actor global esențial în stabilirea acestor reguli și norme pentru comerțul internațional. Poate că nu suntem de acord în anumite aspecte, dar oricum și noi am beneficiat de uh, leadership-ul Uniunii Europene uh, în uh, relațiile noastre multilaterale. Și uh, noi uh, sperăm să putem acționa împreună pentru păstrarea uh, sistemului multilateral de schimburi economice. Deci Uniunea Europeană trebuie să-și mențină acest uh, rol de conducător și în uh, Asia este importată această funcție a dumneavoastră de leadership și de angajament, de responsabilitate. Noi salutăm acest lucru chiar dacă uh, nu suntem parteneri cu unele din țările cu care dumneavoastră negociați acum acordurile comerciale oricum, relațiile bilaterale nu ă, trebuie să înlocuiască procesele de analiză a ă, regulilor pe care trebuie să se bazeze negocierile și eu cred că și Noua Zeelandă poate să joace un rol um, alături de Uniunea Europeană în acest punct de vedere ă, pentru un angajament comun, democratic de respectare a regulilor și asta face parte și din tradiția noastră parlamentară. Noi vom colabora uh, după toate puterile noastre și sper ca și această întâlnire și viitoarele ocazii să poată să uh, consolideze relațiile noastre. Haideți să ne ajutăm reciproc uh, pentru a învăța unii de la alții în ce privește integrarea regională și globală și de asemenea să acționăm și în ce privește multilateralismul pe care Organizația Mondială a Uh, comerțului. Și vă rog, rețineți cel puțin uh, o idee. Uh, Dylan este un prieten al Europei, Noua Zeelandă, Australia. Sperăm să putem colabora bine cu dumneavoastră Uh, pe baza legăturilor dintre parlamentele noastre, fie că ne întâlnim așa cum ne-am întâlnit ultima dată în Asia, fie că ne întâlnim la Bruxelles sau ne întâlnim la Noua Zeelandă. Vă mulțumesc foarte mult și numele delegației noastre pentru invitația pe care ne-ați adresat-o de a fi în mijlocul dumneavoastră astăzi și dacă aveți întrebări, vă stăm cu plăcere la dispoziție. Mulțumesc, John. Am o întreagă listă de vorbitori la dispoziție, dar poate că altcineva din delegația dumneavoastră dorește să spună câteva cuvinte? Uh, uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Probabil că sunteți conștienți că Noua Zeelandă este foarte departe, există 18.000 de kilometri distanță față de Europa, dar majoritatea originilor noastre sunt Europa și de aceea avem instituții importante și împărtășim valori comune și uh, colaborăm de mulți ani cu Europa. În calitate de fost ministru de externe, m-am întâlnit cu reprezentanții ai președinției Europa și, sigur, au fost și elemente în care nu am căzut de acord, pentru că, um, dincolo de distanța geografică, Noua Zeelandă uneori a îmbrățișat alte principii și obiective față de anumite state membre ale Uniunii Europene, dar în ce privește conexiunea parlamentară pe care noi uh, uh, o sărbătorim aici, uh, Uh, trebuie să uh, ne gândim uh, că astăzi este și ziua recunoștinței și să ne gândim câți cetățeni din Noua Zeelandă au pierit în timpul războiului. Când am venit în Uniunea Europeană și am spus că noi suntem susținători ai unei Europe unitare, ca să nu mai fie conflicte între statele membre, am spunem acest lucru din toată inima. Uh, pentru că uh, știm câți oameni au uh, stropit cu sânge pământul Europei. Iar în ce privește comerțul, vreau să subliniez câteva elemente pe care și colegul meu, domnul Hayes, a spus. Noi credem în multilateralism. Cu patru ani în urmă, la Geneva, am participat la o întâlnire a Organizației Mondiale a Comerțului și acolo am reușit, am fost pe cale să Uh, ducem o completare rundei de la Doha. Da, din păcate, uh, asta a fost o tragedie pentru toate statele din lume și mai ales pentru țările foarte dezvoltate, că până la urmă nu am reușit să finalizăm acel acord. Și uh, am avut un aranjament de cooperare și o relație foarte bună pe care am avut-o atunci cu Peter Mandelson, comisar al Uniunii Europene. Preferința noastră, în primul rând, este să ne uh, facem o deplasare în înlăturarea barierelor comerciale dintre state, nu doar prin acorduri bilaterale, dar și într-o manieră transfrontalieră, astfel încât numai Organizația Mondială a Comerțului poate acționa în acest sens. Ne dorim însă și ajungerea la o concluzie a rundei uh, Organizației Mondiale a Comerțului care să poată să funcționeze multă vreme. Și uh, noi am uh, declanșat negocierile pentru multe acorduri de liber schimb. Unul negociat, colegul meu, Engalas Vitalis, ambasadorul nostru la Bruxelles, care a fost un acord uh, între Australia, uh, Noua Zeelandă și națiunile ASEAN. Și uh, acesta a fost un acord de înaltă calitate, a cuprins capitole în ce privește comerțul și standardele de muncă, astfel încât și mediul înconjurător să fie protejat și acest lucru a fost până la urmă o realizare foarte importantă. Un alt acord uh, uh, care s-a încheiat în aprilie 2008, a fost un acord de liber schimb cu China, am fost singura țară membra OECD care a avut un asemenea acord. 98 uh, la din relațiile comerciale și de muncă și mediul înconjurător au fost menționate. Și Exporturile noastre uh, față de China s-au triplat, practic. Deci, a fost un acord cât se poate de eficient. Am avut de asemenea un acord de liber schimb pe care îl numim b 4 cu diverse țări, Noua Zeelandă, Singapur, Chile și Brunei care constituie acum baza pentru negocierea parteneriatului transpacific, astfel încât să includem Statele Unite, Canada, Mexicul, Vietnamul și alte state. Și în acest acord uh, scopul va fi în alta calitate și uh, aspectele uh, de amplitudine au existat atât de multe acorduri de liber schimb care au funcționat foarte bine pe plan bilateral între state. Uh, nu uh, trebuie să disturbe, uh, de fapt, acordurile multilaterale din regiune. Eu cred că Europa se poate implica în comerțul cu Asia și eu cred că putem, în calitate de parteneri și prieteni, să colaborăm alături de dumneavoastră, astfel încât să elaborăm un acord amplu uh, de liber schimb cu statele ASEAN, Australia, Noua Zeelandă și Uniunea Europeană. Ne va face plăcere să cooperăm cu dumneavoastră pentru a facilita un asemenea acord de liber schimb. Este foarte important să existe un asemenea acord cu TPP și cu state partenere cum sunt India, China, Corea, Japonia. Este important ca dumneavoastră să nu aveți o atitudine discriminatorie și față de această regiune economică care cunoaște în clipa de față cea mai rapidă dezvoltare. Dați-mi voie să mai spun că um, un ministru al comerțului din Noua Zeelandă a venit în Europa pentru a, a apăra acordurile comerciale uh, cu uh, Regatul Unit al Marii Britanii, pentru că eu când eram uh, copil, 90% din exportul nostru era către Marea Britanie. Și dați-mi voie să vă spun că situația era dramatică. Noi ne-am diversificat acum relațiile comerciale și iar în mm, momentul în care eu am devenit pentru prima dată ministru, uh, țara noastră funcționa uh, foarte asemănător cu economiile care erau economii centralizate în Europa. Dar uh, Aici s-a menționat și faptul că la un moment dat subvențiile pentru agricultură au fost sistate peste noapte. Dar um, fermierii uh, atunci, de fapt, produceau mai mult nu pentru piață, ci mai degrabă pentru aceste subvenții. Deci, din acest punct de vedere, subvențiile aș putea spune că mai mult au dăunat decât au stimulat economia noastră. Și uh, în clipa de față nu există niciun fel de uh, subvenții pentru agricultură și fermierii produc foarte bine și Uh, produc doar uh, acolo unde solul este într-adevăr adecvat uh, respectivelor culturi. Vă mulțumesc foarte mult pentru șansa de a fi aici alături de dumneavoastră și sper că va fi o ocazie pentru consolidarea, întărirea relațiilor noastre cu Europa și într-o manieră transfrontalieră cu state care au atât de multe în comun cu noi. Poate că la un moment dat uh, Europa uh, s-a temut de producția uh, agricolă din Noua Zeelandă, dar noi nu constituim niciun fel de amenințare pentru fermierii din Europa. Am dorit însă să colaborăm pe baze de egalitate cu Europa și ne-am dorit aceleași condiții pentru produsele noastre care vin în Europa cu cele pentru produsele dumneavoastră care ajung în Noua Zeelandă. Mulțumesc foarte mult și am participat la uh, negocieri în cadrul Uniunii Fermierilor când am negociat pentru Uniunea Europeană și, într-adevăr, am elaborat o legislație care încerca să faciliteze activitatea. Îl salut acum pe Paul Hutchinson, care este uh, membru al uh, Comisiei de Politică Externă și Apărare și uh, vă amintesc, doamnelor și domnilor, că la ora 16, după finalizarea acestor discuții, vom avea voturi. Thank you so much. Mulțumesc foarte mult. Vă sunt recunoscător pentru privilegiul de a mă afla acum în Europa. Eu reprezint un electorat rural, la fel ca și colegul meu, și una dintre caracteristicile electorilor mei este aceea că reprezentăm cei mai mari producători de ceapă din Noua Zeelandă și 50% dintre, din producția noastră vine către Europa. Și așa cum spunea și colegul meu, intrarea pe o piață ca aceasta este deosebit de importantă pentru noi. Și dacă noi nu avem uh, politică tarifară și noi am, ne-am dorit să vedem uh, cât mai, dar fi cât mai reduse în alte părți, pentru că și ei au de suficiente condiții de îndeplinit și trebuie să um, se confrunte cu un obstacol în concurență, ceea ce le îngreunează activitatea. Acum aș vrea să menționez uh, câteva aspecte legate de relațiile noastre istorice, economice cu Europa, care durează de multă vreme, dar chiar și recent. Foarte mulți neozeelandezi vin în Europa pentru a învăța și de asemenea să facă diverse activități uh, după absolvire. Același lucru l-am făcut și eu și după aceea se întorc în Noua Zeelandă. Dar mai există și uh, un uh, program de schimb uh, postuniversitar în uh, Noua Zeelandă și sperăm că acest gen de inițiative uh, va continua să ne strângă legăturile cu uh, Europa, pentru că există într-adevăr niște valori istorice care formează, care stau la baza țării noastre și De asemenea, mai avem în comun și această sete de a diversifica comerțul uh, mondial. Vreau să mai spun că în Noua Zeelandă respectăm foarte mult valorile pe care, viziunea pe care o are comunitatea europeană, o viziune de uh, drepturi ale omului, de valori, de echitate, pentru toată lumea. Și dacă putem să vedem și noi de acolo, de la mare depărtare, din sud, uh, că aceste lucruri merg bine, e bine, putem să repetăm și noi aceleași inițiative și sperăm că putem să reflectăm aceeași abordare și cu alți parteneri de noștri comerciali din uh, Asia, unde aceleași uh, drepturi și aceleași valori nu funcționează la fel, um, la, la fel de bine ca aici, așa cum uh, spunea și Phil Goff, avem o întreagă pletoră de acorduri de liber schimb și în unele aspecte noi avem oarecare neliniști referitoare la recunoașterea reciprocă a drepturilor omului de către partenerii noștri comerciali, unii dintre ei. Dar Uniunea Europeană cu dorința sa de respectare a acestor valori ne oferă un exemplu de urmat. Așadar, vă mulțumim pentru ocazia de a ne afla aici și așteptăm cu interes discuțiile cu dumneavoastră. Oh, uh, let me just uh, firstly greet and acknowledge you. În primul rând, Vreau să vă salut uh, pe dumneavoastră, domnul președinte, și uh, eurodeputații prezenți. Suntem uh, recunoscători pentru privilegiul de a ne afla aici. Eu voi, nu vă face decât să confirm ce au spus și colegii mei, în sensul că vedem ca vedem în Europa un uh, exemplu de urmat, o privim cu admirație și cu respect și uh, recunoaștem faptul că această regiune a trecut peste niște obstacole cu care multe alte regiuni nu s-au confruntat sau nu au reușit să le depășească. Acum, relațiile comerciale sunt un motiv pentru care ne aflăm aici, dar uh, noi, în calitate de prieteni de la celălalt capăt al lumii, trebuie să spunem că împărtășim valori uh, comune în domeniul mediului, uh, și în regiunea Pacificului am avut activități uh, um, numeroase în acest sens pentru rezolvarea mai multor probleme de mediu cu care se confruntă uh, națiunile insulare. Și am încercat să sprijinim capacitatea acestor uh, națiuni insulare de a astfel încât să îndeplinească obiectivele mileniului. Și cred că în astfel de sectoare, dumneavoastră, aveți experiență care ar fi utilă și în alte părți ale lumii și cred că ar trebui să profităm de această ocazie, de faptul că dumneavoastră aveți experiențe pe care noi le putem folosi și dumneavoastră și noi avem niște um, experiențe pe care le-ați putea folosi dumneavoastră, așa că vă mulțumim încă o dată pentru ocazia de a face. Președintele, mulțumim, dau în primul rând um, cuvântului Gottlieb, care se află la um, conducerea grupului care se ocupă de relație cu Noua Zeelandă. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate colegi, stimați colegi din Noua Zeelandă, Există multilingvism în acest Parlament, exact așa cum ați uh, menționat dumneavoastră bucuria de a vă afla în mijlocul nostru. Ne bucurăm și noi de venirea dumneavoastră, pentru că ați spus și așa este, împărtășim aceleași valori. Iar acest lucru este atât de evident încât nici nu trebuie să insistăm asupra acestui aspect. Ca atare, în calitate de membră a grupului de observatori, am o sarcină foarte ușoară pentru că nu există probleme grave. Există pași pe care îi facem uh, a progresa pentru ca relațiile noastre să fie extinse, dar nu putem vorbi despre uh, mari dificultăți sau uh, elemente divergente substanțiale. Dorim ca relațiile bune care există să fie dezvoltate și ma frapat un lucru pe care l-a spus dumneavoastră. Este vorba despre schimbul dintre tineri, despre schimbul de experiență între lucrători din Uniunea Europeană și din Noua Zeelandă. Cred într-adevăr că este nevoie de un sprijin concret în acest sens mai substanțial. Pentru uh, o serie de tineri din Germania, de pildă, Noua Zeelandă este țara predilectă pentru uh, concediu. Uh, cu câțiva ani în urmă și-au luat rucsacul în spinare și au vizitat Africa, după aia a urmat uh, Australia și acum uh, preferințele lor se îndreaptă spre Noua Zeelandă. Tot așa cum, uh, ca și dumneavoastră, uh, în Uniunea Europeană, și vorbesc în numele tuturor colegilor, suntem susținători ai unei abordări multilaterale, pentru că multilateralismul în relațiile comerciale și în acordurile comerciale este într-adevăr esențial. Trebuie să spunem însă, chiar dacă uh, regretăm acest lucru cu toții, că runda de la Doha nu uh, a fost o mare reușită. Și cred că trebuie să fim foarte realiști. Chiar și ca etapă intermediară, trebuie să realizăm că acordurile bilaterale și plurilaterale pot fi binevenite, bineînțeles, având tot timpul în minte și uh, nivelul pe care Organizația Mondială a Comerțului uh, l-ar putea oferi. Având în vedere că timpul este limitat, nu vreau să pun decât o întrebare. Dumneavoastră aveți deja un acord de liber schimb cu China. Aveți și multe negocieri cu partenerii din statele ASEAN. Ați putea să ne împărtășiți experiența dumneavoastră, uh, din timpul negocierilor cu China, pentru că din punct de vedere geografic sunteți mult mai apropiați de acest întreg spațiu ca atare, dintr-o perspectivă care poate fi similară cu a noastră, dar dintr-o altă poziție geopolitică, ne-ați putea împărtăși experiența dumneavoastră. O ultimă observație. Mi-a uh, plăcut foarte mult că uh, Uh, tocmai în luna noiembrie, când a existat și această tragedie din perioada 14-18, ați vorbit despre cei căzuți în luptă. Pentru că noi uh, suntem poate prea grăbiți în Europa și uneori nu ne gândim la aceste lucruri. Vă mulțumesc pentru că ne-ați adus aminte. Mulțumesc, Bernd Lange. Mulțumesc. Și eu cred că în ce privește sistemul de valori, pe care le îmbrățișează țările noastre. Nu există mari diferențe, potențialul conflictual este limitat și acest lucru este îmbucurător pentru că, de, că ne uităm puțin la uh, hartă, dumneavoastră vă aflați în emisfera sudică a globului și uite că totuși împărtășim atât de multe elemente comune, inclusiv în ce privește relațiile comerciale. Și eu vă mulțumesc pentru faptul că ați uh, lăudat rezultatele pașnice ale Uniunii Europene. Ați vorbit despre acordurile bilaterale pe care le-ați încheiat și aș vrea să vă întreb cum stau lucrurile cu investițiile în cadrul acestor acorduri. Știu că Australia are dificultăți să încheie acorduri de investiții și tratează aceste lucruri ca uh, unele care pot aduce atingere suveranității naționale. Există rezerve din acest punct de vedere în Australia uh, privind investițiile străine uh, care să fie prevăzute în acordurile bilaterale? Ce uh, dispute pot să apară aici, cum se pot rezolva conflictele? Sanders. Mulțumesc, Ben. Doamna de Sanders. Mulțumesc mult, domnule președinte. Bine ați venit, suntem foarte încântați să vă avem aici, să vă fie auzit discuțiile. Avem, într-adevăr, uh, valori comune și, într-adevăr, noastră exportați mult uh, către noi, mai ales produse um, agricole. E adevărat că um, cana pe care o exportați către noi e foarte bună, dar să știți că și mielul din Franța e delicios. Nu este o glumă. Bine, dar sunt uh, subvenționate aveți un acord de liber schimb cu China. Aș vrea să știu dacă aveți probleme cu China. Ce uh, părere aveți despre subevaluarea monedei uh, chineze? Ați mai vorbit și de exporturile în creștere către uh, China, dar și importurile au crescut, uh, importurile din China. Puteți să ne spuneți mai mult în acest sens în legătură cu relațiile cu China? Mă interesează și o întrebare cumva mai largă. Uh, vă sunteți plasați într-o zonă a lumii unde aveți mai multe contacte cu creșterea și cu crearea de bogății uh, decât Uniunea Europeană, dar aș vrea să vă întreb care sunt perspectivele noastre economice de dezvoltare și cum vedeți dumneavoastră Europa de acolo de unde vă aflați. Mulțumim. Mai avem încă trei vorbitori pe listă, Paul Murphy, domnul Medemendez și David Martin și după aceea voi închide lista pentru că aș vrea să le dau timp și invitațiilor și să răspundă la întrebări. Paul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru prezentări. Două întrebări. În primul rând, poate că sunteți la curent cu faptul că Parlamentul European acum câteva luni a votat împotriva acta după proteste semnificative în uh, Uniunea Europeană. S-au semnat um, petiții de către milioane de oameni, mai ales uh, sublinind uh, amenințările pentru libertate de expresie și așa mai departe. Și înțeleg că Noua Zeelandă a semnat acta în octombrie 2011, însă încă n-a ratificat ratificat-o. Acta necesită șase semnatari până la uh, mijlocul februarie pentru a rămâne în viață și este un întreg uh, proces prin care trebuie să se treacă. În uh, Noua Zeelandă e nevoie de o, un proces de consultare, din câte înțeleg, înainte de ratificare. Care este situația de acolo și dacă este probabil să fie ratificată? Am observat că uh, Comitetul, Comisia Permanentă a, de resort a recomandat să nu fie recomandat acta până când nu se primește um, evaluarea avantajelor sociale și economice ale acestui acord. Se ține cont de aceste recomandări în um, decizia de ratificare sau nu ratificare a acta și um, a doua întrebare referitoare la um, acordul transpacific. Am înțeles că uh, Uh, se desfășoară negocieri la Auckland și în primul rând, referitor la procedură, multe dintre critici uh, poartă asupra negocierile uh, în acest caz ca și pentru acta, pentru că s-au, au fost negocieri secrete, nu s-au făcut consultări, nu s-a publicat document, nu s-a publicat document și e foarte greu să ai o dezbatere publică atunci când oamenii nu pot să contribuie în niciun fel, trebuie să se bazeze pe documente uh, cumva pe, uh, pe surse indirecte și apoi au mai fost niște um, preocupări manifestate de societatea civilă, cum ar fi um, soluționarea litigiilor care s-ar putea să privilegieze dreptul uh, întreprinderilor mm, față de cele ale grupurilor uh, de mediu, um, sindicate și așa mai departe. Um, amenințările unui astfel de mecanism de subminare a legislației de mediu, de exemplu. Și știu că S-a mai spus și problema că anumite documente scurse ar reprezenta o amenințare pentru uh, agențiile din domeniul farmaceutic să poată să uh, ofere oamenilor din Noua Zeelandă uh, medicamente ieftine, mai ales cele gen generice și s-ar putea cumva să um, Um, că acest acord să faciliteze um, abordarea privind um, organismele modificate genetic. Domnul Mendes. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să spun următoarele colegilor mei din Noua Zeelandă. Eu fac parte din delegația acestui Parlament pentru China, dar și cea uh, pentru Australia și Noua Zeelandă. Tocmai m-am întors din China acum câteva zile, am fost la Beijing și întrebarea mea ar fi următoarea. După părerea dumneavoastră, se poate face o comparație între pozițiile uh, Australiei și Noi Zeelandă în ceea ce privește deschiderea către Asia. Știm foarte bine că guvernul australian tocmai a publicat un document foarte important care se numește Australia in the Asian Century, Australia în secolul um, asiatic în China. Acest document a fost interpretat uh, în mod oficial prin intermediul unor declarații ale uh, guvernului și prin uh, presa oficială ca reprezentând o deschidere totală, completă a Australiei către China. Nu doar pe plan comercial, mm, mm, și economic, dar și pe plan cultural și politic. Bun, clar, în China acest document este văzut ca lansarea deschiderii Australiei către China în detrimentul, conform spuselor presei uh, chineze, în detrimentul bătrânului continent. Ori situația noastră pe acest bătrân continent nu este uh, strălucită și întrebarea este următoarea care este analiza dumneavoastră acestei situații. Mulțumesc! Mulțumim! Acum David Martin. Mulțumesc, o să fiu succint pentru că îmi seama că nu avem prea mult timp. În primul rând, cred că reprezintă o onoare um, pentru Noua Zeelandă să poată să aibă aceste legături cu um, Asia. Um, Auckland este totuși uh, destul de departe, poate la fel de departe ca și Bruxelles față de Beijing, dar e bine că vă vedeți aproape de această zonă. Două întrebări. Eu sunt pentru un acord de liber schimb între Noua Zeelandă și Uniunea Europeană, dar am înțeles foarte clar care ar fi interesul ofensiv uh, vreți să vă promovați agricultura și pe bună dreptate, dar care ar fi chestiunile defensive și ce ați putea să oferiți Uniunii Europene ca să ne momiți să începem negocierile, pentru că în lumea comercială Comisia trebuie să aibă anumite stimulente pentru a începe negocierile. Și o altă întrebare, nu știu dacă va fi timp, dar aș vrea să întreb pe Phil Goff uh, ce crede că n-a mers bine uh, la, în Camera Verde la Geneva acum um, patru ani. Unii erau înăuntru, alții eram pe la uși și am auzit diverse explicații. Nimeni nu mi-a oferit încă o, o, o explicație satisfăcătoare despre ce n-a funcționat bine și dacă ar putea să-mi dea uh, fil ar fi uh, foarte interesant pentru mine. Probabil că asta este cea mai întrebare pertinentă și eu vreau să o pun, dar iată că mi-a luat-o înainte. Cred că am reușit să voi păstrăm încă 10 minute pentru răspunsuri. Uh, o să trec foarte, repede peste întrebări și după aceea o să las pe Phil. Uh, îmi pare rău, nu vă cunosc numele, dar doamnei care a pus prima întrebare o să-i răspund așa. Distanța față de China este de 12 ore de zbor, față de Londra este de 24. Deci, situația e cam la fel. Dar noi suntem doar 4 milioane de locuitori. Economia noastră nu este o amenințare pentru nimeni. Vis-a-vis -vis de China, ideea a fost să avem negocieri comerciale corecte cu o persoană care să fie serioasă. Și așa, de aceea lucrurile au mers atât de repede. Dar beneficiul pentru noi, realul beneficiu, a fost uh, că în ultimii trei ani exporturile noastre către China au crescut cu 3,4 miliarde de dolari anual. Și asta înseamnă o mulțime de locuri de muncă. Iar dat fiind mediul actual, este ceva ce orice politician își dorește. Acum, revenind la problema investițiilor și la a treia întrebare vis-a-vis de relațiile comerciale, ușa noastră este deschisă în ceea ce privește politica de investiții. Oricine este bine binevenit ca investitor în uh, Noua Zeelandă. Da economia noastră face în așa fel încât uh, politicienii să nu aibă nicio influență asupra um, ratei de schimb. Aceasta este uh, gestionată de Banca Națională uh, și de aceea puteți investi cum doriți. Uh, dacă doriți o cotă mai mare de 25% într-o companie neozelandeză, trebuie să treceți printr-un birou specializat care analizează dosarul și dacă este vorba de un aranjament competitiv, nu e nicio problemă. Dar, pentru că eu sunt uh, politician, o să vă spun și faptul că faptul că se cumpără produse lactate de China de la noi a pus o problemă majoră. Uh, electoratul meu nu mi-a pus, uh, nu a exercitat nicio presiune când a fost vorba de uh, achiziții din Canada sau din Elveția, fie că a fost vorba de produse lactate, fie că a fost vorba de viticultură, dar în acest caz a fost problema. Cred că a fost un fel de caz de xenofobie domestică, dacă pot spune așa. Legea însă trebuie să se aplice și decizia de a uh, continua vânzarea a mers mai departe. În ceea ce privește relațiile comerciale cu China și întrebarea, noastră, întrebarea referitoare la acest lucru, noi am trecut de la societăți individuale uh, și situații în care, de exemplu, cineva era uh, jefuit de o, o cineva din China, uh, nu exista un sistem uh, în care să rezolvăm problema. Am trecut la situația în care acum avem un asemenea sistem și asta mi se pare o evoluție foarte importantă. Și din nou, vorbind din perspectiva electoratului meu, unii viticultori nu se află într-o poziție foarte fericită, dar acest acord le-a permis oamenilor să meargă la Seișan, de exemplu, și să facă afaceri cu oamenii de afaceri chinezi, să-și uh, modernizeze facilitățile de producție, uh, sporindu-le de 5-6 ori și genul acesta de procese ne ajută societățile într-un mod la care nici nu ne-am gândit în momentul uh, stabilirii uh, tratatului, uh, acordului comercial. Întrebați și de perspectiva dezvoltării. Vă referiți la dezvoltare din perspectiva ajutorului financiar străin? Dacă nu știu exact, o să trec mai departe. Paul, tu întrebai de... What I can say to you there, well, and ACTA. Yeah, ACTA and... De protocolul trans, de Pacific și de ACTA. Ei bine, a, în ceea ce privește procesul legislativ în Noua Zeelandă, acestea vor fi negociate de personalul Ministerului de Externe uh, sub uh, monitorizarea miniștrilor cabinetului și din Comisia noastră va fi um, informată cu privire la ceea ce se întâmplă. Deci avem uh, o oarecare, un oarecare drept de a examinare. Dar uh, tratatul nu poate fi negociat de întreaga țară. Deci primim și noi același uh, da, cantitate de critică ca și dumneavoastră, dar procesul este integru și este examinat de comisia mea. De exemplu, ca să înțelegeți diferența. De curând uh, s-a semnat un acord cu Malaezia care a spunea că uh, un malezian poate să cumpere 100% o societate uh, din Noua Zeelandă, dar noi puteam cumpăra doar 70%. Ce... Dar ne-am dat seama apoi că este nevoie de reciprocitate. În sfârșit, în ceea ce privește China, Australia și Noua Zeelandă, noi suntem în fa- uh, cu un pas înainte în australienilor în ceea ce privește uh, relațiile cu uh, China. Ce trebuie să înțeleagă lumea este că, deși suntem izolați, suntem foarte bine conectați între noi. Dacă nu mai cumpărați de la China, și atunci China trebuie să renunțe la alte produse din Australia, ca de exemplu la uh, cărbune, Australia nu va mai cumpăra nici ea de la noi și atunci este, deși ea este principala noastră piață. Prin urmare, dacă strănutați, avem și noi o problemă. Este așadar important Și dumneavoastră întrebați ce are Europa de uh, câștigat. De fapt, noi, nouă ne place să vorbim despre integritate și dacă noi vă oferim ceva gratuit, atunci noi considerăm că aveți și voi o obligație dată fiind uh, gama foarte largă de domenii, obligația de a vă implica într-o relație cu noi. Uh, noi înțelegem importanța acestui Parlament în crearea unui um, acord cadru între Noua Zeelandă și Uniunea Europeană și suntem aici și o să mai venim din nou și din nou și o să tot venim pentru că înțelegem importanța stabilirii unei legături permanente cu Europa. Și foarte rapid putem uh, merge Uh, înspre un acord de liber schimb, pentru că nu ne, ne displace oarecum faptul că suntem una dintre cele doar nouă țări care trebuie să vândă uh, către noastră fără a avea tarife uh, preferențiale. Trebuie să înțelegeți și cum ne simțim noi din această perspectivă. Eu am doar un minut, așa că voi fi cât se poate de succint. Um, David, întrebai de ce a dat greș uh, camera verde. Sunteți cu toții politicieni, știți că politica înseamnă compromis, iar acolo nu a existat a face compromis pentru bunul, uh, bunăstarea uh, tuturor. Se spune că problema în a încerca să obții o schimbare este că oamenii care au un interes puternic în acel status quo vor face tot ce vor putea pentru a împiedica schimbarea și nu se va putea crea un grup. Iar problema cu OMC a fost că am vrut un bun colectiv care să aducă beneficii tuturor, dar interesul existent acolo uh, a luptat până la sfârșit. Și până la urmă trebuie să ajungi la un compromis. O să-i spun domnului de Mendes că Faptul că s-au dezvoltat relații cu Asia nu înseamnă că renunțăm la valoarea vechilor relații cu vechii noștri prieteni de care ne leagă valori și istorie comună. Lumea poate fi bipolară în sensul puterii împărțite între Statele Unite și China, dar noi considerăm că este o idee foarte bună ca Uniunea Europeană să-și exer- exercite influența în mod colectiv pentru a echilibra interesele celorlalte două superputeri. Prin urmare, pe noi ne interesează stabilirea și continuarea relațiilor cu dumneavoastră. Și um, o să-i răspund și lui Paul Murphy uh, vis-a-vis -vis de ultima întrebare. Ajută să uh, avem un proces de soluționare a disputelor pentru că dacă statul cu care uh, ai relații nu uh, funcționează ca un stat de drept, atunci ai nevoie de un mecanism de protecție. Iar atunci când negociezi uh, un tratat, trebuie să ții seama de dreptul suveran al fiecărui stat de a legifera și de a reglementa pentru bun, uh, bunăstarea publică. Uh, și nu vom renunța la acest drept al nostru. Îmi pare rău dacă nu am răspuns la o serie de întrebări, dar nu mai avem timp. Vă mulțumesc frumos! În numele dumneavoastră uh, tuturor vă mulțumesc um, celor, mulțumesc celor patru aspeți ai noștri din Noua Zeelandă, John Hayes, Phil Goff, uh, Paul Hutchinson și Sua Williams. Eu precum și uh, domnului ambasador. Vă mulțumesc frumos, a fost o discuție foarte interesantă, deschisă și francă, așa cum ne place nouă în această comisie. Mulțumesc frumos! Right, uh, ladies and gentlemen, can I just make sure that you... Doamnelor și domnilor, vă rog să vă asigurați că aveți cartelele de vot. Dacă nu, vă rog să ne anunțați ca să știm cum veți vota. Îmi pare rău că am întârziat câteva minute, dar acum începem votul electronic. Primul, punctul 14, aplicarea clauze de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane prevăzute în acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și America Centrală. După cum vă amintiți, în 11 octombrie am uh, votat uh, cu titlu indicativ pentru rezultatul negocierilor uh, trialogului cu privire la America Centrală, Columbia și Peru. Acum am ajuns la votul final în urma primului acord, acordului la prima citire vis-a-vis -vis de uh, reg regulamentul pentru clauza de bilaterală și a mecanismului de stabilizare pentru banane prevăzut în acord de asociere UE-America Centrală. S-a ajuns la un acord după două trialoguri informale cu Coreper și Coreper a avizat textul la 31 octombrie. S-au formulat trei rezervări în cadrul Consiliului, dar se așteaptă ca acestea să fie ridicate în curând. Oricum, înainte de votul în plenară, Textul va fost distribuit și așteaptă verificarea lingvistică și juridică de către instituțiile relevante. Mulțumesc cu această ocazie raportorului, care nu este prezent, din păcate, Jörg Leitfried și domnului Bernd Lange. Doamnelor și domnilor, să trecem la vot. Avem un singur vot, vot electronic, votul final la compromis, uh, regulamentul uh, cu compromisurile propuse. S-a deschis votul. Everybody voted? A votat toată lumea? Nu aveți o cartelă și votați pentru. Am înțeles, mulțumesc. S-a închis votul. 18 in favor. 18 pentru, 2 împotriva, 3 abțineri. Plus 1. Deci 18 devine 19. Punctul 15. Aplicarea clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane din acordul comercial între Uniunea Europeană și Republica Columbia și Peru. Ajungem la votul final în urma acordului la prima citire pentru regulamentul de punere în aplicare a clauzei de salvgardare bilaterale și a mecanismului de stabilizare pentru banane din acordul comercial între UE și Republica Columbia și Peru. Acest regulament este foarte similar cu cel, asemănător, cu cel anterior și au fost negociate în paralel. Supun așadar textul la vot electronic din nou. S-a deschis votul. S-a închis votul. 19, 20 de fapt pentru, se corectează președintele, 2 împotrivă, 3 abțineri. Punctul 16. finanțarea comerțului și a investițiilor pentru IMM-urile din Uniunea Europeană, înlesnirea, înlesnirea accesului la credite în vederea sprijinirii unei extinderi internaționale. Raportor Ian Zaradil. Primul vot. E gata toată lumea. Amendamentul de compromis 6. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă amendamentul 22. Paul Murphy. Cine este pentru? Haideți să votăm electronic, dacă nu vă supărați. Verificăm așadar electronic. S-a deschis votul. Votes closed. S-a închis votul și se adoptă. Amendment 44 and 25 together. Those in favour. Those against. Abstentions? Adopted. 26. Those in favour? Those against? 26. Cine este pentru? Se verificăm electronic. Verificăm electronic 26. S-a deschis votul. S-a închis votul. Sunteți pentru sau împotrivă? Nu știți, vă abțineți. Se respinge. Amendamentul de compromis 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Compatibil cu amendamentul de compromis 7. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 28. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Abțineri. Cer scuze, spune președintele. Se respinge. Amendamentul de compromis 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 30. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. 31. Pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. 32. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 33. Pentru. Pentru, repete președintele, haideți să votăm electronic. Votăm electronic 33. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 10. Trei părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a treia. devine caducă. Trecem la amendamentul 40. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul de compromis 11. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 42. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 43 pentru, împotrivă. Verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 45. Pentru, împotriva. abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 12. Pentru, împotriva. abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 13 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 50. 52 se corectează președintele pentru, împotrivă, abțineri, respins. 53 pentru, împotrivă. Verificăm electronic. S-a deschis votul, s-a închis votul. Se respinge. 54. Pentru, împotrivă. Nu este foarte clar. Să verificăm electronic. S-a închis votul. Respins. 55 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 59. pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 pentru, împotrivă, ab Abțineri. Se adoptă. 61 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 60, 62 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 14 pentru. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 15, compromisul 15, îmi cer scuze, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 68. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 70. Pentru. Verificăm electronic. Văd că nu o să fie foarte clar. S-a deschis votul. 70 vot electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. se respingem. 71 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 17. Două părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 1 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. A, ah, se respinge. Amendamentul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu prea văd clar mâinile. Haideți să verificăm. PP-ul nu prea am înțeles cum votați. Amendamentul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Clar. Amendamentul 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot final. Și votul final pe textul modificat se face prin vot electronic. The vote is closed. S-a închis votul și se adoptă cu 23 voturi pentru, 1 împotrivă și o, două abțineri. Trecem acum la votarea proiectului de recomandare pentru a doua lectură a textului de acordare a unei asistențe macrofinanciare suplimentare Georgiei. Se, uh, nu s-au depus amendamente, prin urmare trecem la vot, un vot unic uh, pe cale electronică. S-a deschis votul. Textul per total se corectează președintele. Deci, textul integral. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votul final se face acum pe cale electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 pentru, 1 împotriva, 2 abțineri. Trecem acum la punctul 18, ultima dintre cele două opțiuni pentru pachetul de achiziții publice, atribuirea contractelor de concesiune, raportor domnul, domnul Gianluca Susta. Trecem la vot. Primul vot, amendamentul 2. Cine este pentru? Cine este împotrivă? arătați-mi mai clar, vă rog, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 12. Pentru. Împotrivă. Cred că trebuie să verificăm. S-a închis votul. 15 pentru, 11 împotrivă. Trecem la 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Pentru. Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm electronic dacă nu vă supărați. S-a închis votul. Se adoptă. 16. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Cum, cum votează PP-ul? Pentru. Vă rog să ridicați mâinile. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Da, trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 pentru, 11 împotriva, se adoptă. 17 și 5 împreună. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. 18. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă? Cred că E aceeași majoritate, deci se adoptă 20 pentru, împotrivă, cred că se respinge. 21 pentru, împotrivă, verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 6. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23. Vot pe părți. Solicitat de PP. Partea 1. Cine este pentru? Cine este împotrivă? se adoptă. Partea a doua. Da, partea a doua devine caducă. Amendamentul 1 și 7. Vot în bloc. Cine este pentru? Îmi cer scuze, spune președintele, să votăm și partea a doua. Ea ar fi fost caducă dacă nu se adopta prima parte. Deci, partea a doua, cine este pentru, cine este împotrivă, verificăm electronic. S-a închis votul. Să respingem. Considerentul 1, amendamentul 1 și 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 10. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 11. Pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Votul final pe cale electronică. S-a închis votul. Unanimitate. Felicitări raportorului. Punctul 19. Acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și Irak. Se votează avizul INTA către AFET privind acordul de parteneriat și cooperare între Uniunea Europeană și Irak. Uh, este păcat că ne uh, putem exprima doar printr-un aviz, dat fiind faptul că acesta uh, conține un acord de liber schimb integral cu mecanism de soluționare a disputelor. Raportorul inițial a fost emis domnul Emilio Mendez, care nu mai este un membru al acestei comisii și raportul a fost preluat de Maria Badia Icucet, care a hotărât să păstreze poziția inițială a raportorului și anume uh, să susțină. Vot electronic un singur vot și să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 21 de voturi pentru, 3 împotrivă și 2 abțineri. Mulțumesc tuturor pentru vot. Am ajuns acum la momentul audierii. Okay. Right. Yeah. Dear colleagues and guests, the hearing is on... E- Stimați colegi și oaspeți, audierea se referă la politica de investiții între Uniunea Europeană și China. Relațiile bilaterale dintre China și Uniunea Europeană au fost stabilite cu 37 de ani în urmă și relațiile de la 4 miliarde euro în opt au crescut la 428 de miliarde de euro în 2011. Vă rog foarte mult, dacă doriți, să părăsiți sala, să o faceți în liniște. Se întâmplă acest lucru întotdeauna după voturi, dar vă rog să păstrați liniștea. Mulțumesc! Deci de la 4 miliarde în 78 uh, la 427 miliarde în 2011. Uh, suntem al doilea furnizor uh, de marfă pentru China după Statele Unite, iar în anul 2011 Uniunea Europeană a importat 292 de eh, miliarde euro mărfuri din China în această valoare și în același timp exporturile din Uniunea Europeană se cifrau la 123 de miliarde euro către China în 2011. Uniunea Europeană este una din primele cinci surse de investiții străine pentru China, 17,8 miliarde de euro în 2011, iar investițiile chineze în Europa au crescut rapid din, după criza din 2008, dar uh, în clipa de față se referă doar la 3,1 miliarde euro. După cum știți cu toții, tratatul de la Lisabona a adus investițiile străine sub competența Uniunii. Există o serie întreagă de tratate um, bilaterale între state membre ale Uniunii Europene și China. Dar uh, Uh, în ce privește investițiile, se pregătește un cadru comercial, inclusiv uh, un acord de liber schimb. Comisia INTE este comisia competentă în fond în ce privește relațiile comerciale, iar întâlnirea la nivel înalt între Uniunea Europeană și China, care a avut loc pe 27 septembrie la Bruxelles, a solicitat ca un acord de investiții între Uniunea Europeană și China să se concretizeze cât mai repede posibil. Deci dorim să stimulăm, de fapt, creșterea economică și creșterea locurilor de muncă. Toate acordurile trebuie să cuprindă toate problemele de interes pentru ambele părți. Urmărim cu interes realizarea asemenea acorduri. Au loc discuții în clipa de față la nivel tehnic pentru pregătirea negocierilor viitoare. Comisia Inte dorește să contribuie la această activitate prin organizarea acestei audieri. O serie de invitați vor discuta astăzi despre avantajele, dar și piedicile în calea unui acord. Vom vorbi despre starea de fapt în ce privește un asemenea acord de liber schimb și va avea loc două uh, grupuri tematice. Deci vor exista și posibilitățile a două uh, runde de întrebări și răspunsuri. Există și o reprezentare uh, a partenerilor noștri chinezi care sunt invitați să comenteze. Aș dori să începem prin a acorda trei uh, minute domnului Rivelino, care este, cred, președinte al delegației Uniunea Europeană, China. Grație! Mulțumesc! Mulțumesc pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o de a putea vorbi despre călătoria noastră în China, care s-a încheiat sâmbătă trecută, delegația noastră, Uniunea Europeană-China, a vizitat săptămâna trecută pentru a 34-a oară China a fost ultima delegație oficială care s-a deplasat la China înainte de Congresul Partidului Comunist Chinez. Eu cred că considerentele mele nu sunt doar de ordin tehnic, ci ar trebui să spună ceva și despre impresiile pe care le-am dobândit și despre perspectiva activității noastre în China. Cifrele acestor relații comerciale dintre Uniunea Europeană și China, cele 430 de miliarde eh, pe care le-am eh, înregistrat în anul 2011, investițiile directe străine în China în 2010 se cifrau la 17,8 miliarde de euro. Toate celelalte date tehnice uh, Uh, sunt sugestive, dar o serie întreagă din invitații noștri uh, se vor referi la ele și vor putea furniza explicații mai bune decât mine. Ca președinte al delegației politice care s-a deplasat în China, cred că sarcina mea este să raportez despre uh, impresiile pe care le-am dobândit. Înainte de toate, a existat și un pesimism la întâlnirile pe care le-am avut cu directorul general al băncii din China, al băncii naționale din China. Am vorbit despre investițiile în China, dar și în Europa. A existat uh, un oarecare pesimism, inclusiv în ce privește stabilitatea monedei europene, euro. A existat o uh, oarecare neîncredere și uh, în clipa de față este și un moment în care e important să spunem că donatorii chinezi sunt în expectativă. Ei doresc să vadă cum evoluează lucrurile înainte de a investi în continentul european. O altă impresie pe care am dobândit-o este că în clipa de față China continuă să însemne o mare șansă, pentru că în orașele mari, Shanghai, Beijing, există o dorință de a investi, în același timp și de a face achiziții. Virusul uh, marelui consum Uh, se întâlnește în clipa de față în China și există și dorința de a face achiziții din Europa. Impresia noastră când am coborât din avion a fost că autoturismele pe care le-am întâlnit pe străzile din China erau autoturisme de lux din Europa. Câte autoturisme Ferrari, Mercedes nu am întâlnit pe străzile din Beijing și uh, aceasta ne duce la concluzia că venitul mediu al chinezilor crește de la o zi la alta și că există dorința de a achiziționa bunuri europene și de asemenea de a investi în Europa. Am văzut buticurile uh, de la lui Vuitton, ne-am întâlnit cu directorul general de la lui Vuitton, care în continuare uh, are o uh, foarte bună afacere în China și acest lucru este valabil și pentru tehnologiile europene. Europa este un partener fundamental în uh, Beijing, la Shanghai, Uh, pentru că acolo, în clipa de față, nivelul de trai crește foarte mult și există dorința de a achiziționa mărfuri occidentale. În provincie am vizitat Chongqing, dar uh, și alte regiuni am văzut, deci, care este și atmosfera din provincie se construiește foarte mult și acolo. Există, există investiții foarte interesante în Chongqing. Încă din 1996 acest oraș se află și în atenția guvernului chinez. Există o evoluție demografică surprinzătoare aici. Aproape 40 de milioane de locuitori și în uh, principalele zone din acest oraș trăiesc 13 milioane de locuitori. Această regiune Chongqing, în clipa de față, este și uh, punctul nodal pentru investițiile străine, pentru că se dorește extinderea orașului. În anii următori urmează să se construiască un aeroport cu patru pistă de aterizare cu posibilitatea ca 100 de milioane de pasageri pe an să poată să folosească acest aeroport. Și uh, de asemenea urmează să fie construit un nou cartier de locuințe, de asemenea un parc industrial pentru autoturisme, dar și pentru tehnologia de vârf. Deci, iată un nou oraș care în 5 ani a cunoscut o creștere de populație cu 2,5 milioane locuitori. Deci, în această provincie există și posibilitatea ca această populație foarte numeroasă să însemne și pentru noi o speranță în a înfinge situația de criză pe care o cunoaștem în Occident după aceste întâlniri, după discuții, după evaluarea a ceea ce ne-au uh, comunicat uh, partenerii chinezi, inclusiv membrii delegației chineze legate de perspectivele Partidului Comunist, cred că ar trebui să uh, ne îndreptăm atenția și asupra altor sectoare care să ofere posibilitatea poporului chinez să ajungă la un nivel ridicat al calității vieții, mai ales în domeniul sănătății. Se așteaptă investiții și în marile metropole uh, se dorește asigurarea unei asistențe medicale gratuite. Pentru prima dată se vorbește, despre, se vorbește și despre Uh, starea de sănătate a seniorilor, despre atenția care trebuie acordată persoanelor cu dizabilități. Deci este o evoluție interesantă, inclusiv pe plan social. Cred că ar trebui să discutăm și despre alte posibilități pe care investițiile europene le pot crea. Acest lucru este important uh, pentru economia de piață este important uh, să uh, se înlăture restricțiile vamale și embargoul militar, probleme pe care dumneavoastră le cunoașteți foarte bine. Trebuie să avem în vedere aceste aspecte în negocierile noastre cu China. Europa um, trebuie, într-un fel, să se îngrijească și de exportul acestor uh, um, realizări sociale. Voi ajunge la o concluzie. Deci ar trebui să analizăm posibilitățile novatoare pe care sistemul social le oferă, pentru că uh, populația uh, Chinei uh, constituie pentru noi o piață foarte atractivă, inclusiv pentru investițiile noastre. Mulțumesc, domnule Rivelini. Aș dori să îi prezint acum pe membrii primului grup al oaspeților noștri. Primul este domnul profesor Daniel Van den Bulke de la uh, Centrul de Management și Dezvoltare al Universității din Antwerp. A fost uh, președintele acestei universități rector până în 2006 și a fost și directorul academic al Centrului Uniunii Europene China. În perioada 2000-2012, în clipa de față, este președintele Consiliului uh, care se ocupă de relațiile cu China. Este un cunoscător al problematicii legate de investițiile directe, cunoaște activitatea numeroaselor companii din Uniunea Europeană și China, s-a implicat în proiecte de cercetare din partea administrației din Belgia pentru dezvoltarea cooperării, dar a, uh, și pentru relațiile cu a, uh, Națiunile Unite, cu OECD, cu Organizația Mondială a Muncii, cu instituții din Statele Unite. Cel de-al doilea oaspăt este profesor dr. Haiyan Zhang. Îmi cer scuze dacă uh, nu pronunț corect uh, numele, spune președintele. Uh, vine de la școala de management din Antwerpen și în clipa de față conduce Centrul Uniunea Europeană China, centrul de expertiză al acestei școli de management. Este un are un doctorat al Universității din uh, Antwerpen și este și uh, profesor uh, visiting profesor la universități din China în problemele uh, de uh, afaceri, dar și de uh, management strategic. A fost implicat în activități de business cu întreprinderi din China și investiții străine directe, de asemenea, în managementul unor joint ventures. Următorul invitat este secretarul general al Camerei de Comerț Uniunea Europeană China are o expertiză bogată în ce privește activitatea oamenilor de afaceri din China în această funcție răspunde de managementul Camerei de Comerț în China. A fost înainte uh, președinte al uh, corporației uh, InBev China și este vorba de o act activitate cu responsabilități în regiunea Asia-Pacific. Cunoaște însă lumea de afacerilor, inclusiv din America Latină și din Asia. Dați-mi voie să-i dau cuvântul profesorului Daniel Van den Bulke. still not on? Yeah. I don't know if it's good afternoon or good evening. Bună ziua, poate chiar bună seara. Sper să mă auziți bine. Subiectul de astăzi este, după părerea mea, foarte interesant și voi încerca să parcurg 15 slide-uri în 10 minute, adică voi parcurge foarte, voi merge foarte rapid. unele sunt doar informații de context, le veți putea analiza ulterior, pentru că le veți puteți găsi pe site-ul Parlamentului. În primul rând, câteva indicații pe scurt referitoare la investițiile directe ale Chinei în străinătate. În al doilea rând, o să vorbesc despre politica asta în acest domeniu, pentru că e foarte important să se evalueze promoveze investițiile chinezești în străinătate și uh, mai ales cele direcționate către Uniunea Europeană. O să fac o comparație pe, scurs, pe scurt între investițiile în Statele Unite și în Europa, pentru că acestea sunt regiunile dezvoltate principale unde uh, se orientează astăzi investițiile chineze voi încerca de asemenea să vin cu un tablou mai concret, pentru că împreună cu colegul meu Haian am făcut un studiu privind investițiile chinezești în Europa cu o perspectivă diferită de cea majorității studiilor pe care le-am uh, folosit. A fost vorba de date vaste folosite. O să menționez în final și o serie de preocupări știu că n-am decât 10 minute. Dacă nu pot să tratez chiar toate problemele, sunt sigur că președintele mă va întrerupe și poate o să mai uh, revin o dată cu discuțiile pe care le vom uh, demara. În uh, ceea ce privește investițiile, și domnul Murpa vorbim mai târziu, acestea au reprezentat un rol important în China, cele orientate în China, dar cele externe din China către exterior au venit ulterior, decadă mai, mai ales în ultimii 10 ani. O să citez o revistă din 2009, mi se pare din ce în ce mai uh, aplicabil situație de acum uh, din Europa și nu doar din Statele Unite. Vedeți acum un grafic care prezintă pe de o parte evoluția um, investițiilor chinezești uh, globale. Vedeți în stânga și în dreapta coloanele pentru a se putea compara. Și vedeți că, mai ales în ultimii doi ani, anii de criză economică, abia atunci, de fapt, în această perioadă, investițiile din China, la nivel global, s-au extins. Lucru extraordinar. Iată, fluxurile către exterior, investițiile din China în străinătate, uh, pe an și vedeți o creștere uimitoare, dacă stați să comparați cifrele din 2006 cu 2011 și chiar și cu 2012, e vorba de o multiplicare cu un factor 5 chiar. Mm, absolut uh, extraordinar. Asta înseamnă că dacă există fluxuri mai mari pe an, că înseamnă că și uh, investițiile acumulate au crescut. Și vedem aici nivelul din 2011, care a crescut ulterior și în 2012, a ajuns la undeva la 424 de milioane de dolari. Însă, dacă comparăm uh, cu ceilalți investitorii din uh, lume, China nu are chiar așa un loc important, dar deja a ajuns pe locul 5 în clasamentul din 2010 și dacă punem și Hong Kongul la uh, socoteală, ajunge deja pe locul 2 și deja piața crește foarte rapid. Acum, pe sectoare. Adesea se crede că investițiile din China se concentrează pe minerit, petrol, um, vânzări cu deamănuntul, dar vedem că de fapt, și în alte sectoare a crescut foarte mult și asta pentru că mm, investițiile chineze s-au reorientat către țările mai dezvoltate, unde um, și producția manufacturieră este foarte importantă. Iată, o estimare a ce se va întâmpla cu investițiile uh, chinezești, dacă totul merge așa ca acum, asta însemna că în 2022 China ar reprezenta cel mai mare investitor din lume și ar depăși uh, cu mult Statele Unite. Alte estimări vin chiar și cu cifre mai ridicate și că această tendință s-a întâmplat mai devreme. Europa nu reprezintă decât 6% din investițiile totale din China în străinătate, dar uh, înainte avea chiar mai puțin decât Statele Unite sau America Latină, dar o să vedem că cifrele au uh, evoluat în ultimii ani. Nu o să intru în detalii referitor la motivațiile pentru investițiile chinezești, dar, în general, acestea sunt comparabile cu cele ale altor investitori străini, dar aici mi apare și fenomenul faptului că investitorii caută tehnologie în străinătate, uh, mărci și tot felul de cunoștințe, de know-how care îi interesează și pe care să le folosească ulterior și în piața internă. Nu o să um, repet aici diferitele tipuri de concluzii, voi spune doar că și oamenii de știință, universitate care au uh, studiat investițiile directe, au concluzionat că și acestea trebuie adaptate. Înainte se considerau că companiile de pe primele uh, locuri puteau să compenseze dezavantajele față de uh, companiile locale. Aici avem o situație în care companiile nu au neapărat aceste posibilități, dar tot riscă să investească în afară pentru că se pare că vor să um, um, capete aceste cunoștințe, acest know-how, așa cum am spus. Și acest lucru este foarte caracteristic um, Chinei în acest moment. Acum, că despre politici, nu o să intru în detalii, dar este remarcabil că din 2000, când s-a lansat așa uh, politică go out, ieși afară, uh, atitudinea s-a schimbat și uh, s-au făcut niște uh, sondaje de către CGPIT și se pare că au fost uh, Um, influențată politica guvernului să meargă către exterior. Extraordinar este iarăși faptul că uh, Wen Taibo, premierul uh, chinez, în 2006 a um, a fost foarte deschis față de aceste investiții străine. Nu știu multe state în care să se facă astfel de declarații, pe scurt. Vom sprijini uh, întreprinderile calificate în uh, abordarea globală, astfel încât să facă investiții peste uh, hotare, să stabilească centre de procesare și rețele de um, comercializare și de servicii și alte centre de cercetare și dezvoltare în întreaga lume. Acum, ce cu Uniunea Europeană? Pe scurt, iată, exemple, el că s-a, deși n-a fost o mai o preluare, am auzit uh, recent că anul trecut 15 uh, vii au fost cumpărate de către companii chineze. Știm deja despre Medion și despre Volvo. Colegul meu va vorbi despre câteva din aceste cazuri. Și câteva exemple mai recente, o să le menționez pe scurt, însă în fiecare zi um, ci lista se extinde pentru că sunt din ce în ce mai multe companii care intră pe piața europeană. Deci așadar apar preocupări din ce în ce mai mari, după cum se vede și din acest uh, grafic, Europa a atras multe investiții chinezești, mai ales uh, față de alte părți ale lumii, însă uh, trebuie să nuanțăm această tendință. În general, investițiile chinezești în Uniunea Europeană nu sunt chiar atât de semnificative în ceea ce privește participația crește rapid, dar cifra de fapt nu reprezintă undeva la 0,1, 0,2 din totalul investițiilor uh, străine în Europeană. De, desigur, investițiile în uh, uh, Uniunea Europeană este influențată foarte mult de uh, investițiile între statele europene, între ele. Deci, practic, de fapt, dacă ne îngrijorăm uh, cu referire la această tendință, aceasta nu este chiar atât de importantă deocamdată. Acum, comparația cu Statele Unite voi trece peste aceasta, nu cred că am timp, dar cifrele pe care le am aici arată faptul că în ultimii ani chinezii au investit mai mult în Europeană și în Europa decât în America de Nord și în Statele Unite. Și noi considerăm că acest lucru este legat de faptul că um, um, în um, unele cazuri investițiile au fost blocate înainte ca acest lucru să um, devină o problemă în cadrul Comitetului din Statele Unite, Comitetul de Resort. Și, uh, de fapt, unii au spus că și noi ar trebui să avem un astfel de comitet în Uniunea Europeană. Dimensiunea Europei crește, iată, alte grafice, nu cred că e nevoie să vă conving de toate aceste tendințe. Însă, toate aceste studii, de fapt, examinează întreprindere, întreprindere chineze pe baza bilanțurilor sau pe baza uh, cifrelor disponibile în cazul fuziunilor și preluărilor. Noi, în cadrul centrului nostru, am organizat un studiu dintr-o altă perspectivă. Am pornit de la uh, 18 milioane de companii înregistrate în uh, Europa, e vorba de bază de date Amadeus, am identificat cam 4676 de întreprinderi chinezești care erau localizate în 28 de țări europene și până la urmă am ajuns la cifra de 4525 întreprinderi uh, chinezești cu investiții directe în uh, Europa. Aceste companii, desigur, erau de dimensiuni mici, de tip afaceri de familie și de tip antreprenorial. 16% sunt uh, acele um, filiale corporative. Uh, e vorba așadar de um, uh, companii mici conform definiției europene, se află în sectorul serviciilor și sunt localizate nu așa cum vedeți aici. Asta este dintr-un alt studiu care a apărut mai devreme anul acesta, studiu care arată că cele trei țări care atrag cele mai multe investiții chinezești sunt cele mai mari, adică Franța, Germania și Regatul Unit. Cealaltă imagine aceasta vă arată această cartografiere a întreprinderilor chinezești în Europa și vedeți că majoritatea lor sunt plasate în uh, Europa Centrală și de Est, dar e vorba de companii mici principalele um, uh, centre unde s-au bazat aceste întreprinderi sunt cele pe care le vedeți aici, regiunea Moscova, Budapesta, București, Hamburg, uh, Londra, Düsseldorf și așa mai departe. Și Germania este foarte bine reprezentată. Preocupări dacă um, investițiile chineze sunt diferite de alte investiții străine? Din punctul meu de vedere, da. De ce? Pentru că trebuie să recunoaștem că încă există un element puternic de planificare în, Uni- în uh, economia chinezească. Se află în descreștere, dar încă este prezent. S-a văzut acest lucru în planurile respective, concentrarea pe anumite sectoare și de fapt, rolul uh, întreprinderilor de stat a crescut în ultima vreme și este o situație oarecum uh, singulară și uh, de asemenea, e vorba și de sprijinul uh, puternic al guvernului pentru astfel de investiții. Mă refer acum la companiile din, um, la, din politicile pe care le-au avut în ultima vreme. Și de asemenea este vorba și de o tendință în creștere pentru active. Aceasta ar fi așadar abordarea folosită de China în Uniunea Europeană și unele voci spun că ar trebui să existe o reciprocitate mai pregnantă și um, am auzit că și Canada încearcă să, uh, să, discute, să discute această chestiune împreună cu altele. Mă voi opri, aștept uh, întrebări și probabil că alte chestiuni vor apărea în cadrul discuției. Vă mulțumesc! Mulțumesc frumos, domnule profesor. Uh, v-am lăsat ceva mai mult spat, timp pentru că ne-ați povestit lucruri absolut fascinante. Într-adevăr, cred că Europa are oportunități enorme în ceea ce privește investițiile chineze. Următorul vorbitor este reprezentantul uh, uh, Camerei Europene de Comerț, Dirk Mowens. Îmi cer scuze, spune președintele, uh, domnul profesor Hayang Zhang, de fapt. Good evening, Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Uh, what I will do is... Bună seara, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Eu voi veni cu o prezentare complementară um, celei făcute de uh, colegul meu, Daniel van der Bulk analizând lucrurile din perspectiva europeană și pe baza unor studii de caz. Prezentarea mea va fi formată din patru părți. Eh, principalele caracteristici ale investitorilor chinezi din Europa. Apoi voi folosi câteva cazuri pentru a vedea care sunt provocările și oportunitățile pentru companiile și guvernele uh, europene, urmând totodată să vorbesc despre implicațiile uh, politicilor. Întrebarea este dacă investitorii chinezi sunt diferiți de predecesorii lor. Răspunsul este nu neapărat, pentru că nu e un fenomen nou. Încă din anii 60 a existat așa numitul de fi american, uh, provocarea americană în Europa și apoi uh, acea invazie uh, japoneză în Statele Unite și în Europa. Însă, de data aceasta, lucrurile sunt oarecum diferite într-o anumită măsură, pentru că vorbim de o economie emergentă, adică investiții investitorii um, sunt în, um, investesc în uh, amonte, adică din țări sărace în țări bogate. Apoi um, este vorba despre acea uh, deposedare de active și, în sfârșit, uh, mai există și efectul Marco Polo invers. De fapt, așa cum în trecut Marco Polo a călătorit în China și a învățat de acolo tehnologie pe care a adus-o în Europa, acum fenomenul funcționează exact invers. Apoi, datorită așa numitului regim comunist din um, țara gazdă, mai, ne mai confruntăm cu o diferență. Acolo um, firmele sunt um, tratate oarecum diferit, uh, uneori nu există transparență și mai există și acel capitalism de, așa numit de stat care trebuie avut în vedere. Un alt punct se referă la uh, rivalitate reprezentată de securitate, adică problema transferului de tehnologii către o serie de companii care nu sunt cunoscute neapărat de firmele uh, europene. Deci, pe baza acestor informații, politicienii europeni și companiile europene se confruntă cu o serie de îngrijorări. Dar acestea își au originea în ziare și în medie, în media, în timp ce studiile de anul trecut, de exemplu, arată că investitorii chinezi nu sunt omogeni, ei sunt destul de diferențiați. Uh, Există vreo 5.000 de companii, dintre care 95% reprezintă uh, afaceri de familie. Deci nu sunt companii de stat, ci IMM-uri. Și am văzut și companii private care joacă un rol foarte important ca jucători pe piețe globale de nișă. Și sunt foarte puternici pe această piață. În trecut erau producători uh, pentru piețele vestice și acum ei vin în Europa uh, pentru a prelua o serie de branduri și de a pentru a trece din uh, partea de jos a lanțului valoric în, spre activități cu o valoare adăugată mai mare. De obicei, în presă citim că societățile uh, chineze au preluat resurse sau caută resurse sau tehnologie și branduri uh, din domeniul tehnologiei, însă multe companii vin și aici și pentru a extinde piața și pentru a obține activități de susținere comercială pentru societățile lor. Și uneori există și intenția de uh, emigrare prin investiții. Și activitățile sunt foarte diferite. Majoritatea sunt în producție cu tehnologie uh, limitată, mai ales în Europa Centrală și de Est, și uneori în uh, activități de servicii care nu presupun atât de multe cunoștințe. Prin urmare, încercăm să vedem dacă investitorii chinezi sunt diferiți de cei din alte țări și dacă investițiile lor în Europa diferă de investițiile în alte zone. Dacă facem o comparație între investițiile uh, chineze în Africa și America Latină, vedem că acolo uh, ele se concentrează mai puțin pe activități de uh, căutare de resurse sau de exploatare a res, uh, activelor. Adică nu își transporă, transferă uh, tehnologiile pe care le folosesc în Europa. În timp ce în Statele Unite el se, se concentrează mai mult pe căutarea de active și aici mă refer la tehnologie, branduri și utilități publice, după cum a menționat și colegul meu. Acest lucru pare mai ușor de realizat în Europa, fiindcă în Europa nu uh, există acea motivație de natură um, securității naționale. Și uh, Apoi, vis-a-vis de Statele Unite, um, există o puțin, mai, implicare mai redusă în conflictul politic, adică uh, mai mi, put, redusă politizare. Îmi cer scuze, de fapt, în Europa nu există această politizare care există în Statele Unite. Să trecem acum la primul caz așa uh, numitul regulament de fuziune uh, în Uniunii Europene. Anul trecut, cinci proiecte au fost uh, supuse acestui regulament pentru a se vedea dacă există o concentrare și dacă există o dimensiune europeană. Ideea a fost să se înțeleagă uh, care uh, sunt limitările și cum funcționează uh, companiile chinezești de stat. Dacă vedeți aceste cinci cazuri, majoritatea acestor societăți apar în uh, lista celor 500 uh, uh, de companii de la nivel global și principala provocare pentru uh, agențiile europene de reglementare este să stabilească cât de mari sunt aceste societăți. După cum știți, societățile de stat sunt uh, supravegheate de SASAC, așa, numitul, uh, așa numita Comisie uh, pentru Supravegherea și Administrarea Activelor Statului și toate societățile chineze aparțin acestei organizații. Al doilea punct se referă la legătura dintre uh, SASAC central și SASAC local și controlul politic al, sub, al acestei administrații. Consecințele fiind că dacă se pun la un loc toate uh, companiile chineze, ele devin China Inc., China Inc., adică o companie enormă, care este mult mai ușor de reglementat. Apoi, uh, vis-a-vis -vis de controlul politic, dacă există o influență asupra companiilor locale sau altor companii de stat, competiția este uh, una neloială. Deci toate aceste cinci cazuri au fost uh, anulate în prima etapă pentru că nu îndeplineau cerințele de înregistrare. Pe de altă parte, însă, uh, autoritățile europene de reglementare au avut o poziție de tipul să așteptăm și să vedem, ceea ce poate însemna, se poate transforma într-o atitudine de tipul unei bombe cu ceas. Al doilea caz se referă la cazul Covec din Polonia. Nu o să vă spun povestea, dar sfârșitul este că um, guvernul polonez avea așteptări foarte mari din partea guvernului uh, Chinei care vrea să garanteze această investiție, dar în cele din urmă guvernul uh, Chinei nu a adoptat o poziție în numele acestei societăți. Pe de altă parte, se așteaptă ca societățile chineze să poată renegocia contractul, dar nu s-a întâmplat așa. Uh, așa cum s-a întâmplat în Africa sau în Asia, adică nu au înțeles uh, regulamentul din contextul polonez. Al treilea caz se referă la Volvo. Gili este o societate uh, privată, mult mai mică și mult mai nouă din sector, care a preluat Volvo, iar după aproape 2 ani nu a avut loc niciun fel de integrare post-achiziție. Deci cele două societăți operează paralel. Integrarea nu s-a produs. Uh, acest lucru diferă de preluările americane, pentru că atunci când ei au făcut uh, asemenea preluări, ei au venit imediat cu o echipă puternică de management pentru a gestiona operațiunile. Dar aici aceasta este amânată și de aceea um, lipsește managementul internațional și uh, din experiența trecută cu TCL și Thomson se știe că o asemenea poziție este greu de atins. Totodată um, e vorba de o serie de provocări cu care se confruntă atât uh, problem, compania locală cât și compania chineză. Uh, diferențele tehnologie, stilul de management, uh, șocurile culturale și performanța forței de muncă. Deci toate acestea au fost amânate dar uh, Uniunea Europeană trebuie să fie gata să facă față acestor provocări. Ultimul caz, uh, China în Prato. Uh, un... Știți foarte bine că Prato este un centru textil foarte important pentru Europa care a început să intre în declin la sfârșitul anilor 80 datorită lipsei forței de muncă. Atunci au venit emigranții chinezi la începutul anilor 90, iar astăzi sunt foarte puternici în sector, au peste 1000 de uh, um, firme de producție și sunt foarte flexibili um, realizând, dând rezultate rapid și uh, stimulând sectorul astfel încât el să, treacă, să treacă într-o nouă etapă, adică de la textil la modă. Iată așadar și o integrare socială pentru uh, chinezi. Ei locuiesc în afara orașului. După cum spunea și domnul profesor. Cam aceasta este uh, povestea pe care vreau să vă spun. O să închei imediat cu câteva aspecte cheie. Deci, um, acesta reprezintă, uh, restructurarea industrială reprezintă un element uh, esențial, la fel ca și restructurarea corporativă, la oaltă cu comunitatea etnică, dat, dat fiind procesul de asimilare. Vă mulțumesc frumos pentru timpul acordat. Mulțumesc frumos, domnule profesor Zhang din nou, uh, informații fascinante, foarte interesante pentru noi și mi s-a părut interesant uh, spunea, ce spuneați despre preluarea acestei uh, acelei companii um, britanice. Oricum, vă mulțumesc frumos. În sfârșit, îl invit pe um, Dirk Mons de la Camera Europeană de Clim- comerț din China să ne um, spună câteva lucruri. Vă rog, dacă se poate, să uh, vă limitați la uh, 10 minute. After having looked... Vreau să fac în principal patru observații. După, am analizat, după ce am analizat investițiile chineze din Europa, am privilegiul de a vorbi despre investițiile europene în China și provocările și posibilitățile existente. În primul rând, aș dori să spun că China nu scade în importanță. Dacă ne gândim că 1700 de companii sunt implicate, 600 din uh, ele au răspuns la chestionarul nostru și uh, rezultatul a fost că importanța Chinei este în creștere pentru companiile noastre. Este o piață mare care se află într-o creștere rapidă și există o proporție importantă uh, de venituri globale ale companiilor europene care provin din China. Deci nu există niciun dubiu că importanța Chinei crește. Nu este o surpriză că există dorința companiilor europene să investească. 63% eh, dintre cei care ne-au răspuns eh, au afirmat că planifică eh, investiții în China. Este uh, vorba uh, despre uh, investiții în întreprinderi, în formarea profesională, dar și în bunuri. 71% dintre respondenți ne-au spus că China este una din principalele trei destinații ale viitoarelor investiții. Deci China are o importanță strategică, în al doilea rând companiile europene doresc să investească în China. Este vestea bună. De asemenea, însă, trebuie să ne gândim că există niște bariere în ce privește reglementările. Că am întrebat diversele companii cum uh, vedeți uh, politica guvernamentală uh, afectând activitatea dumneavoastră continuă, 27% ne-au spus în ultimii ani lucrurile nu au devenit mai ușoare, 42% ne-au spus că mediul este mai discriminatoriu uh, față de companiile uh, în general și mai ales față de investitorii europeni. Deci este un procentaj mare care ne îngrijorează. Și în felul acesta există și oportunități care s-au risipit, pentru că uh, veniturile au fost afectate de către barierele ridicate în calea activității. La întrebarea dacă luați în calcul și să vă reorientați investițiile în altă direcție decât în China, da, 22% ne-a spus da. Există, din păcate, eh, un eh, mediu eh, care nu mai este la fel de atrăgător ca alte piețe. Și companiile, bineînțeles că trebuie să uh, facă uh, niște calcule legate uh, de riscuri și oportunități. Bun. Um, există o repartiție inegală în ce privește întreprinderile de stat și cele private. Pentru că există un tratament diferențiat față de întreprinderile de stat și cele private. În general, monopolurile de stat sunt privilegiate, în timp ce inclusiv întreprinderile private din China întâmpină uh, mai mari dificultăți în raport cu investitorii străini. Deci, investitorii se confruntă și cu uh, bariere specifice uh, în ce privește cerințele pentru înființarea unui joint venture și pentru a obține acces pe piață și în mare parte sunt excluse de la uh, elaborarea unor standarde uh, care ar fi putut să elimine barierele netarifare privind accesul pe piața chineză. Am identificat nu doar bariere în ce privește accesul pe piață, dar și cinci tipuri de tratament despre care cerem că um, ar trebui să fie rezolvate de China pentru a rezolva această inechitate. Deci, um, noi am menționat și achizițiile publice, pentru că noi credem că achizițiile publice constituie o mare oportunitate pentru companiile europene, dar este un domeniu uh, Uh, care este foarte dificil să ai acces. După aceea, tratamentul uh, legal. Există dificultăți pentru investitorii străini, spuneam, și am mai menționat și sectorul tehnologiei, inovațiilor și transferului de tehnologie. În ce privește accesul pe piață, credem din nou că există cinci domenii în care există loc de mai bine. Există sectoare care sunt foarte strict protejate, poate mai puțin decât acum 10 ani când China um, a aderat la Uniunea Mondială a Comerțului. Dar acum există și sectoare protejate care acum părăsesc China și um, dobândesc o um, caracteristică globală. Vorbeam despre uh, domeniul joint venture, care uh, poate să uh, contribuie la transferul de tehnologie, pentru că uh, partenerul într-un joint venture poate să solicite să transfer tehnologie. După aceea, uh, cerințele legate de acordarea de licențe. Aici este nevoie de uh, facilități pentru că există un tratament diferențiat între companiile Uh, chineze și cele străine atunci când este vorba despre obținerea unei licențe. De, ace- de asemenea, cerințele naționale legate de climatul de securitate în care să evolueze o companie. În ce privește investițiile bilaterale, Aici procentajul este mic, din China este 3,5%, din Uniunea Europeană 2%, dar oricum există o creștere. Profesorul uh, Van den Bulke a vorbit despre asta. Și uh, noi credem că investițiile chinezești în Europa sunt binevenite pentru că stimulează competiția, sporesc eficiența propriilor noastre companii. Deci credem că sunt binevenite. Unde este însă uh, nevoie ca să se regândească sistemul care se operează acum uh, în privința investițiilor chineze din China? În domeniile în care companiile europene nu au acces, vedem că pătrund investițiile chineze. În același timp, trebuie să ne gândim ce pot să facă companiile europene în China. Aceste aspecte trebuie să fie analizate în interesul Europei, dar și în interesul Chinei. Pentru că eh, dacă aceste lucruri nu se rezolvă, va exista la un moment o rezistență și în Europa vis-a-vis -vis de investițiile chineze, iar această rezistență va putea duce la mai puține investiții, la mai puține oportunități de a investi pe continentul european. Câteva cuvinte și în legătură cu ceea ce ar însemna Um, aceste aspecte pentru viitorul acord, eu cred că el trebuie să analizeze realitățile pe plan investițional și um, să nu existe uh, doar uh, preocupări post-establishment în aceste um, tratate naționale. Despre ce vorbesc? care uh, ar putea să fie aspectele avute în vedere. Barierele pe care le-am menționat în uh, documentul de poziție există 45 de uh, sectoare industriale care merită atenția noastră mai există un catalog al investițiilor străine și noi credem că el este un uh, instrument care în clipa de față este mai degrabă antagonist. A fost necesar în perioada uh, incipientă a dezvoltării chineze, dar în clipa de față majoritatea sectoarelor, uh, inclusiv cele restricționate, Uh, trebuie uh, să cunoască o deschidere și există și sectoare în care există un uh, adevărat monopol administrativ și cred că este momentul ca și aici monopolurile să fie sparte. Există și intenția clasică de-a dreptul de a proteja investițiile, dar nu vreau să intru în amănunte. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Mânț. Am fost foarte interesat să aud poziția dumneavoastră privind investițiile în China, accesul nostru pe această piață. Este foarte interesant pentru noi să uh, vedem care este poziția celor direct interesați în acest domeniu în China. Și uh, deschid acum uh, șansa pentru cei care doresc să pună întrebări. Domnul Schulz este raportor pentru China și va fi primul care poate interveni. Mulțumesc și doresc să mulțumesc tuturor celor care au vorbit în această primă parte a audierii noastre. Poate că este complicat să găsim punctul de abordare, unghiul de vedere corect, pentru că, așa cum au demonstrat vorbitorii, una din chestiunile esențiale este cum tratăm investițiile europene în China și invers investițiile chinezești în Europa. Am uh, studiat câteva documente înainte de audierea de astăzi și am găsit o lucrare a lui Henry Kissinger despre China. Poate că ați citit-o și dumneavoastră merită să fie citită pentru că descrie situația din 1973 când a vizitat China și eh, trebuia să, să găsească o soluție de a începe negocierile și eu cred că situația din 1973 era mult diferită față de cea de astăzi când vorbim de politici economice și financiare. Bun, el ne spune că uh, pentru a ajunge la această înțelegere comună, este să nu te gândește la bun început la o formulă de compromis, ci să uh, uh, analizezi exact și pe bază de tratament egal pozițiile partenerilor, să vezi care sunt uh, principalele interese ale partenerilor și la ce rezultat pot uh, ele să ducă. Și eu cred că și pentru noi uh, este important să ne gândim ce ne dorim, de fapt, vis-a-vis -vis de piața chinezească, care sunt interesele noastre și care este, sunt interesele economiei chineze care se îndreaptă spre Europa. Uh, interesele investitorilor chinezi în Uniunea Europeană. Iar Uniunea Europeană, să ne gândim, este doar o parte din Europa. Și sunt recunoscător primei intervenții a profesorului Daniel van den Bulke, care ne-a adus aminte că există și uh, alte țări în uh, partea de răsărită a Europei, Rusia, în care chinezii investesc. Și în acest context vreau să spun că din punctul meu de vedere, audierea de astăzi trebuie să contribuie la această înțelegere de pe baze de egalitate. Trebuie să realizăm că dacă vorbim despre dorința de a apropia politicile de investiții ale celor doi parteneri, trebuie să stabilim niște criterii clare, transparente, bazate pe legalitate, care să confere investitorilor șansa uh, de fuziune, să spun așa, a două economii foarte diferite. Deci, uh, am auzit uh, astăzi și opinii ale Comisiei Cont. Trebuie să înțelegem că uh, un miliard și jumătate de consumatori din China care au obiceiuri de consumatori similare cu ale noastre, uh, vor avea o strategie uh, care să uh, fie foarte deschisă, uh, ca și europenii care își caută surse pentru propria protecție. Deci ambii parteneri economici pot contribui la reorganizarea unei economii globale și acest lucru uh, trebuie să fie important pentru noi să vedem care sunt criteriile politicii uh, Uniunii Europene pe de o parte și a guvernului chinez pe de altă parte. Deci, spunând acestea, cred că pot deschide discuțiile, iar uh, companie de consultanță uh, a chestionat uh, o serie de parteneri din Uniunea Europeană care și-au exprimat îngrijorările legate de investițiile chinezești, uh, având în vedere diferențele culturale uh, Având în vedere că avem de-a face cu China, în care uh, standardele legate de respectarea drepturilor omului sunt diferite și mult mai scăzute față de Uniunea Europeană, investitorii străini axându-se doar pe profit pe termen lung și nu pe, pe termen scurt și nu pe termen lung. Există lipsă de transparență în ce privește sursele financiare uh, Um, investite și uh, de asemenea uh, greu de uh, urmărit care sunt până la urmă obiectivele finale ale Chinei. Deci există într-un fel o teamă vis-a-vis -vis de China în economia europeană. Trebuie să fim foarte deschiși. Eu nu sunt de acord cu această abordare. Trebuie să găsim o altă abordare Bazându-ne eh, pe ceea ce eh, s-a expus în cele trei intervenții introductive, dar să ne gândim la un film documentar eh, proiectat săptămâna trecută în Germania, în care uh, pozițiile unor lucrători s-au schimbat 100% vis-a-vis -vis de China uh, pentru a continua producția conform unor standarde de muncă apărate. Noi era vorba de firma Putzmeister, dar cunoaștem și experiența de la Costco, Pireis, unde ownership-ul chinez Uh, periclitează la un moment dat uh, respectarea standardelor legate de condițiile de muncă, uh, inclusiv a lucrătorilor veniți din alte țări în China. Deci există inclusiv o competiție la nivelul forței de muncă și asta ne duce la următoarea problemă. Legăm oare politicile de investiționale pe care tocmai le discutăm uh, de criteriile uh, standardelor de uh, muncă, standardelor vis-a-vis de protecția mediului cu China și cu, în cadrul parteneriatelor cu alte țări. Mulțumesc. Doamna Desanes, doriți să interveniți? Volontier. Da, cu plăcere. Două întrebări aș avea în ceea ce privește investițiile, dar tocmai colegul Scholz le-a menționat. Dar, în primul rând, e vorba de transparență. Bun, ni se spune că investițiile în chineze nu sunt atât de semnificative în Europene, chiar dacă ele sunt într-o creștere enormă, dar ce e important este trasabilitatea de unde vin banii, din ce e vorba de, strate- de investiții strategice, dacă e vorba de cumpărări de companie. Acest lucru se face pentru susținerea dezvoltării economice sau doar pentru a lua brevetele și să se reîngurgiteze restul și apoi întreprinderea să fie lăsată baltă sau e vorba de investiții uh, strategice, e vorba de transformare sau sau alte subiecte, cred că sunt o serie de probleme și dacă în Statele Unite uh, apare această chestiune a transparenței investitorilor străini, cred că acest lucru ar trebui să apară și în Uniunea Europeană, nu doar pentru investitorii din China. Când am uh, pus uh, această întrebare în comisie acum un an, un an și jumătate, în ceea ce privește investițiile din China în Europa și trasabilitatea lor, comisia nu mi-a răspuns. Deci n-au existat cifre și referitor la sectoarele în care au avut loc aceste uh, investiții și mi se pare că e păcat și e dăunător pentru că acest lucru tocmai naște uh, sentimente de suspiciune care nu sunt necesare neapărat. Și încă o întrebare care se pune referitor la investiții, fie că atunci când e vorba de investiții europene în China, și e vorba de toate procesele de companii mixte, joint venture, de transfer obligatoriu de tehnologie pentru semnarea de contracte cu parteneri chinezi, lucru care, iată și, iată, iarăși de, constă într-o problemă uh, Transferul acesta de tehnologie reprezintă pentru mine un semn de întrebare și cred că acest lucru ar trebui să fie cazul pentru toți europenii. Și încă o întrebare pe care o înaintez este problema reciprocității. Putem să ne gândim la orice, orice scenariu, deschidere de piață și mai departe, dar să existe reciprocitate. Adică să fie exact același tratament și din partea Chinei. Iată, trei întrebări din partea mea uh, în această etapă a dezbaterii, uh, cu mulțumire de rigoare colegilor care au organizat această dezbatere extrem de interesantă. Mulțumim! Mulțumim, într-adevăr este un eveniment oportun. oportun. Săptămâna trecută am vizitat China și în cadrul delegației pentru China și am fost chiar la Camera de uh, Comerț China-UE, discuții foarte cuprinzătoare, cumva diferite de ceea ce avem acum în Parlament ca atmosferă. Două remarci. Când vorbim despre China-UE, declarațiile publice sunt foarte drăguțe, strategii, parteneriate cuprinzătoare strategice, dar când vine vorba de practica acestor parteneriate cu China, vedem doar, nu știu, 5, 6, 7, maxim 8 uh, angajamente bilaterale importante plus alte câteva angajamente de mai mică învergură, mai puțin importante, în pachete foarte mari, cumva abstracte. Și acest lucru nu trebuie să fie uh, pus în seama Chinei, dar și în seama Uniunii Europene, pentru că noi uh, există multe voci care spun că principala noastră slăbiciune în relațiile cu uh, China reprezintă capacitatea noastră de a proiecta o strategie uh, credibilă cu China și apoi cum să uh, creăm niște angajamente cu China care să vină din partea țărilor importante, a economiilor importante din uh, Europa, care reprezintă interlocutorii privilegiați din punct de vedere al Chinei. Și apoi, uh, mai e vorba și de tratamentul simetric sau asemănător al investițiilor. Tocmai am avut o reuniune la MOFCOM și un coleg distins de la PPE a pus acea întrebare. De ce nu avem un tratament uh, simetric de partea celor două țări? Și chinezii au venit cu un uh, răspuns oarecum surprinzător. Păi chiar vreți să avem un tratament simetric în domeniul uh, industriei TIC? Pentru că China a, descu- a deschis piața cu 50% pentru companiile noastre europene și companiile noastre nu controlează decât o parte foarte mică a pieței europene și uh, au discutat despre modul în care companiile um, TIC s-au impus în, în China. Este vorba de o lipsă de strategie din partea noastră în relațiile cu China și ar fi um, într-adevăr o provocare intelectuală, dar în practică trebuie să discutăm cu China ca Europa, nu ca Germania, Franța, Europa și așa mai departe. Deci, dacă discutăm bilateral în numele statelor membre, nu putem decât să pierdem în cursa cu China. Dar cred că o strategie adevărată cu China trebuie să fie realistă și în sfârșit uh, acordul nostru privind investițiile nu va fi cuprinzător și nu va ține cont de toate cele 27 de state membre. Nu va fi decât o altă bucată de hârtie. Mulțumesc. Mulțumim. Acum o să cer celor trei intervenienți să comenteze pe scurt, pe marginea ceea ce au ascultat din partea eurodeputaților. Eu o să comentez pe scurt la intervenția doamnei de Sant. Chestiunea trasabilitate este într-adevăr foarte importantă. Unul dintre subiecte de la sfârșitul prezentării mele menționa faptul că atât China cât și Uniunea Europeană ar trebui să facă mai multe eforturi pentru oferirea de date mai bune referitoare la aceste investiții. Chestiunea care s-a mai menționat a fost și aceea a faptului că nu prea știm până acum cum politicele interne privind inovarea pe care uh, le-a introdus uh, în China de curând, cum funcționează acesta. Apoi, în ceea ce privește reciprocitatea care a fost fost menționate, aceasta este foarte importantă, dar va fi una foarte problematică și sper că politicienii europeni vor putea să o rezolve. Uh, uh, Pe scurt, voi oferi un răspuns la ultima chestiune referitoare la un parteneriat strategic între China și Europa. În studiile noastre precedente am văzut faptul că statele membre au avut abordări diferite în ceea ce privește um, um, investițiile. Unele state sunt foarte deschise în uh, faza de pre um, um funcționarea regulamentului, altele se rezumă la um, faza operațională, de după regulament, după semnare. Și dacă le punem împreună, cred că Europa are nevoie de un fel de politică comună în ceea ce privește investițiile străine comune, care să reunească țările, indiferent de dimensiunea lor. Mulțumesc! Um, adding to what my two colleagues ca să dau la ce au spus colegii mei în ceea ce privește transferul de tehnologie, sunt perfect de atol, consider că acest lucru ar trebui să fie o decizie de afaceri și nu un preț de plătit pentru accesul la piață. Este unul dintre domeniile, cele cinci pe care le-am identificat ca uh, fiind neechitabile și considerăm că e o problemă care trebuie rezolvată. Este și în interesul Chinei să facă acest lucru, pentru că atâta timp cât există această practică și nu există o protecție absolută a tehnologiei respectiv odată ce este transferată, companiile nu transferă um, tehnologia de vârf. Nu fac acest lucru și nefăcând acest lucru, nu aduc o contribuție Chinei. Și cred că un, uh, companiile europene care au o tehnologie avansată ar putea să contribuie mai mult dacă aceste decizii ar fi unele de afaceri sănătoase și dacă ar putea să conteze pe protecția tehnologiei respective. În ceea ce privește reciprocitatea, consider că nu este nicio îndoială asupra faptului că Europa este mai deschisă decât China și pot să um, compar um, notele mele cu cele ale colegilor de la MOFCOM în documentele pe care le-am produs în ultima vreme și care sunt din ce în ce mai multe. Dar cred că Europa ar trebui să se gândească la o reciprocitate constructivă și să explice Chinei că este și în interesul său să rezolve această situație, pentru că dacă nu, această rezistență politică pe care am menționat-o va face ca accesul Chinei la piața uh, europeană să devină mai uh, greu până la urmă. Și practic, noi trebuie să convingem uh, China într-o manieră pozitivă și constructivă că deschiderea mai mare în China este soluția uh, pentru rezolvarea acestei probleme și nu închiderea din partea Europei. Președintele, aș vrea să mulțumesc cu această ocazie celor uh, trei uh, invitați uh, pentru prezentările lor. Cred că a fost vorba de o discuție foarte uh, utilă, din care am învățat foarte multe. Mulțumesc foarte mult în numele Parlamentului European pentru că ați venit aici și ne-ați prezentat ideile dumneavoastră. Helmut este raportorul nostru în ceea ce privește China și eu fac parte din grupul permanent și sunt de acord cu multe dintre chestiunile menționate, dar cred că în acest uh, domeniu există și multe oportunități și multe riscuri și atunci când te afli în acest sector trebuie să îți uh, asumi cumva și riscurile adiacente. Vă mulțumim foarte mult, ne-a plăcut foarte mult această discuție. Acum aș vrea să îi întreb pe domnul Nașan de la misiunea Chinei și mai avem și un reprezentant din partea comisiei. Vreau să întreb dacă vor să ia cuvântul acum sau poate la final, cum doresc. Um, thank you, ladies and gentlemen. Um... Mulțumesc. Domnule și domnilor, mă bucur foarte mult că mă aflu aici mă tem adică aș fi vrut să nu fiu speriat de unele dintre observațiile care au fost făcute pe marginea mai multor aspecte, dar trebuie să spun că sunt în mare parte um, de acord cu ce s-a menționat până aici um, motivațiile pentru care China are un interes mai mare să investească în Uniunea Europeană decât în alte um, părți ale lumii și anume absența unor conflicte uh, politice, ceea ce ajută la climatul de investiții, lucru important atât pentru China cât și pentru Uniunea Europeană. Și de aceea investițiile cresc de o parte și de alta. Apoi, în ceea ce privește investițiile Chinei în Uniunea Europeană, așa cum a spus și profesorul uh, Zhang, uh, un avantaj pentru investițiile chineze, mai ales cele făcute de companii mari, constă în faptul că um, aceștia sunt cumva novici în această piață de investiții globale și atunci se află într-un proces de învățare. Și, dar cred că o idee pe care o au este aceea de respectarea culturii locale, precum și uh, a legislației normelor locale, pentru că uh, din câte am înțeles, de exemplu, cele mai mari investiții în, uh, în Europeană, am avut un exemplu uh, cel al um, Volvo. Și putem să spunem că în ultimii doi ani producția de la Volvo a crescut și asta parțial pentru că au un flux de uh, investiții suficient din partea Gili și aceste investiții au uh, uh, dus și la crearea unei piețe mai largi pentru companiile locale. Încă un aspect. Referitor la conținutul local, s-au menționat multe lucruri. E vorba de transferul de tehnologii, dar din câte am înțeles, China a, a fost de acord să accepte standardele APEC și dacă ne uităm, deja s-au publicat lucruri și uh, acordurile bilaterale și acordurile de uh, acord de liber schimb uh, Ă, acestea nu menționează conținutul când este vorba de transferul de tehnologie. Din câte știu eu, de fapt nu cred că se realizează un tra- nu cred că există cerințe de transfer de tehnologie din partea guvernului chinez. De fapt, chestiunea e mai interesantă. Așa cum a spus, e vorba de un comportament de afaceri, e business. Par, partenerii chinezi caută parteneri europeni ca să stabilească companii uh, mixte. Dacă n-ai bani, trebuie să vii cu ceva ca să se realizeze un schimb. Mi se pare o filozofie perfect normală pentru o cooperare între doi parteneri care înființează o companie mixtă. Eu nu sunt de acord cu ce a spus referitor la transferul de tehnologie. Și uh, colega noastră că foarte fermecătoare ne-a mai menționat uh, trasabilitatea banilor, de unde vin banii respectivi pentru investițiile chineze. Poate nu știți, dar Ministerul uh, de Finanțe din China a ajuns la un consens cu Comisia Europeană că statele membre vor accepta rezultatele de verificare a diligenței stabilite de fiecare parte și cred că, indiferent că e vorba de China, Uniunea Europeană sau Statele Unite, dacă banii respectivi nu vin din surse uh, ilegale, atunci se poate uh, considera ca o sursă fiabilă. Astfel de întrebări de unde vin banii, nu cred că ar trebui să reprezinte o problemă în viitor. Mulțumesc. Thank you. Um, I think from the commission we have... Mulțumim. Cred că din partea comisiei avem pe domnul Leopold Rubinachi, dacă am pronunțat bine. Da, bună seara! Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste prezentări din partea celor trei intervenienți. A fost uh, o serie de prezentări foarte interesante, într-adevăr. După cum știți, din uh, um, urmărirea um, evoluțiilor pe care le-ați menționat, domnule președinte, la in, în partea introductivă, după summiturile între Uniunea Europeană și uh, China, privind perspectivele investițiilor, Comisia a realizat o evaluare a impactului. Aceasta a inclus niște consultări pe larg cu părțile interesate din Europeană și trebuie să spun că rezultatele uh, acestor consultări uh, într-adevăr, ating o, o serie de aspecte menționate de intervenienți. China uh, reprezintă o destinație foarte importantă pentru uh, investiții directe din partea Uniunii Europene, poate nu în cifre absolute, dar uh, cel puțin în termen de strategii ale companiilor europene și există un sentiment um, extins în mediul european uh, de afaceri, că și investițiile din partea Chinei sunt foarte importante pentru competitivitatea Uniunii Europene, dar situația este complicată. Este vorba de o situație asimetrică în care uh, Europa este foarte deschisă la investiții directe, inclusiv cele din China, dar uh, piața chine- chine- chineză este încă prea închisă pentru investițiile europene, încă există o serie de obstacole care complică sau împiedică investițiile în China. Acestea derivă din uh, certificare, cerințe pentru companii mixte, subsidii, tratament discriminatoriu sau neechitabil și controlul uh, companiilor de stat aceste chestiuni trebuie abordate în negocierile uh, viitoare posibile pe care noi, uh, pentru care noi ne pregătim. Negocierile cu siguranță nu vor fi uh, facile și a, uh, uh, aștept cu interes și următoarea serie de intervenienți care uh, să ne spună cum văd ei situația faptul că investițiile directe străine fac acum parte din politica comună a Uniunii conform tratatelor Uniunii în, contribuie la abordarea acestei uh, relații cu China mai mult ca Europa și mai puțin la nivel de relații bilaterale cu statele membre cât despre chestiunea achizițiilor publice și aceasta este una importantă, însă una pe care o uh, vedem oarecum separată de cea a investițiilor. Și în final, în ceea ce privește mm, revizuirile strategice, acest lucru mm, se face în acest moment de către statele membre la nivel național. Multe state membre au astfel de reexaminări, de revizuiri. Problema unei strategii la nivel european este una deschisă asupra căreia Comisia se gândește. Și cu siguranță, atunci când ne gândim la acest subiect, trebuie să ne gândim la transparență, uh, predictibilitate, proporționalitate și trebuie să ne gândim și la menținerea angajamentului uh, de durată pentru deschidere către investiții străine, problema transparenței, a, ști, a chestiunii de a ști cine investește. Într-adevăr, reprezintă o altă chestiune care trebuie să ne preocupe și care, într-adevăr, preocupă Comisia în acest moment. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum trecem la următoarea rundă de discuții, mulțumindu-le celor din prima. Avem doi uh, experți universitari care se vor concentra asupra avantajelor, dar și asupra uh, obstacolelor, dar și uh, asupra posibilor uh, elemente de tratate bilaterale de investiții. Prima prezentare vine din partea uh, doctorului Slogard Paulson, care um, face parte din Consiliul de Cercetare danez. În acest moment uh, activează la Universitatea din Oxford, la Nutfield College și uh, s-a concentrat pe investiții în cariera sa universitară, a publicat uh, o serie de um, articole privind uh, tratatele bilaterale privind investițiile și um, uh, motivațiile obstacolelor, precum și difuzarea tratatelor moderne, precum și um, impactul acestor tratate bilaterale asupra investițiilor directe și asupra as, asigurărilor de risc politice. De asigura a um, servit drept um, consilier pentru Comisia Europeană în diverse chestiuni legate de investiții. Cel al doilea expert al nostru este profesorul uh, Wen Hushan de la Universitatea Xi'an din uh, China. De asemenea, uh, mai acționează și la Universitatea Oxford Brooks din uh, Regatul Unit și are un doctorat obținut la Cambridge și nu doar că este expert universitar, dar și practician al dreptului în cadrul Comisiei de Arbitraj din uh, China, profesorul uh, Shan a publicat o serie de lucrări privind investițiile străine, tratatele de investiții um, chineze, precum și investițiile uh, Uniunii Europene în China. Este membru titular al um, um, Institutului Academic de Drept Comparat din uh, Haga, director al societății chinezești privind dreptul uh, internațional și economic. Mă bucur să văd că a făcut uh, studii la Cambridge. Um, am eu un interes deosebit pentru Cambridge. Acum dau cuvântul domnului Paulsen pentru început. Mm -hmm. Okay, thank you very much, Mr. Chairman. Înainte să încep, uh, trebuie să vă spun, uh, din motive de transparență, că am fost implicat și în studiul uh, pe care l-a uh, comandat Comisia privind implicațiile economice ale Tratatului de Investiții dintre Uniunea Europeană și China, dar astăzi sunt invitat în capacitate, în calitate personală și ceea ce spun nu are nicio legătură cu Comisia sau cu acel studiu. Înainte să încep, vreau să reamintesc um, deputaților din această sală că acceptarea arbitrării unui tratat de investiții este o obligație foarte, foarte serioasă pentru orice guvern. Permiteți astfel trei, la trei avocați privați să stabilească elemente esențiale de drept public, să vadă dacă este legal să ai anumite uh, abordări în ceea ce privește dreptul public, uh, sănătatea publică, impozitarea și așa mai departe. Și nu există opțiune de apel. Este un sistem uh, foarte unic al uh, dreptului internațional și este cel mai puternic instrument uh, Uh, existente astăzi care uh, se subscrie uh, globalizării internaționale. Azi mă voi concentra pe o problemă specifică și anume dacă trebuie să avem un tratat de investiții între Uniunea Europeană și China care să aibă un impact tangibil asupra fluxurilor de investiții între aceste două instituții. Și pun această întrebare înțelegând totodată că sunt multe motive pentru care guvernul să vrea să acceseze asemenea investiții acest asemenea tratate, în ce scuze. Putem înțelege cum sunt ele utile pentru politicieni sau pentru birocrați. Dar un motiv fundamental, dacă nu principalul, pentru care statele din întreaga lume au intrat în asemenea acorduri este costul elementar, uh, considerarea faptului că acestea vor avea impact asupra um, dorinței investitorilor de a investi în străinătate. Acest impact poate fi direct sau indirect, dar ideea este că trebuie să existe un asemenea impact. În ceea ce mă privește, acest lucru înseamnă că simplul fapt că un asemenea acord va intra în vigoare, va duce la o mai bună coerență în relațiile de investiții dintre Uniunea Europeană și China, lucru care în sine nu poate fi un argument suficient pentru negocieri însă. Și nici nu este un argument suficient pentru negocieri faptul că un asemenea acord oferă anumitor uh, investitori acces la arbitrare de stat. Acesta nu poate fi un scop în sine, ci doar un obiectiv. Și uh, obiectiv, uh, rezultatul fiind creșterea bunăstării naționale la cele din urmă. Deci, eu mă bazez pe presupunerea că poate elementele economice ale tratatelor de investiții continuă, atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru China. Ceea ce înseamnă că ideea de bază este rezultatul acestor tratate de investiții. Pentru că dacă există un impact, atunci avem un argument important pentru inițierea negocierilor, dar dacă nu, avem nevoie de alte argumente foarte, foarte puternice pentru începerea unui proces de negociere lung și costisitor care va duce la obligații uh, juridice internaționale pentru ambele părți. Dar ce știm despre impactul tratatelor de investiții asupra uh, companiilor care investesc în străinătate? Nu voi intra în detalii aici, fiindcă absența datelor bune face imposibilă um, elaborarea unor estimări de calitate în acest sens. Cred că este mai important să vedem ce au de spus investitorii înșiși. Avem aici o serie de studii din ultimii ani, inclusiv unele care acoperă China, dar majoritatea au o valoare limitată, fiindcă uh, fie întrebarea nu a fost pusă corect, fie există alte uh, motivații de tipul coerenței. Investitorii, sigur, nu vor spune niciodată că nu apreciază tratatele de investiții, pentru că întotdeauna vor un nivel suplimentar de protecție. Și atunci, aspectul uh, principal pentru decidenții politici este nu dacă investitorii vor un acord, un tratat de investiții, ci dacă acesta va juca un rol în deciziile lor de investiții și, dacă da, în ce fel. În anul 2000, Comisia Europeană a efectuat un studiu asupra 300 de investitori europeni uh, vis-a-vis -vis de uh, tratatele bilaterale de investiții. Cu următoarea întrebare, cunoașteți acest instrument? Și răspunsul majoritar a fost simplu, nu. 50% nu aveau nicio idee despre ceea ce este un acord bilateral de investiții și doar 10% folosiseră un asemenea tratat în activitățile lor profesionale. Din păcate, Uh, întrebarea nu uh, a continuat și pentru a ne lămuri dacă e vorba de dispute sau de altceva în acești 10%. Trebuie însă să vedem dacă, într-adevăr, tratatele sunt esențiale pentru uh, activitățile de investiții directe în străinătate. Pe de altă parte, este evident că numărul de uh, dispute a crescut și, cel mai important, acordurile europene bilaterale de investiții nu includ uh, disput, profi, dispoziții de acces la piață, în timp ce, pe de altă parte, cele din partea Chinei conțin ceva dispoziții privind liberalizarea. Și atunci, vrem un studiu mai recent, o um, bază de investitori care să includă uh, dispoziții de liberalizare și un studiu care să se refere la importanța acestor tratate în decizia de investiții. Și asemenea studiu există. Cu câțiva ani în urmă, un coleg american a solicitat uh, consilieră juridică internă uh, în 75 de companii pentru a afla cât de importante sunt tratatele uh, internaționale pentru investițiile acelor companii în străinătate. Și răspunsurile au fost uh, uimitoare. Destul de puțini avocați erau familiarizați cu aceste tratate. Iar uh, conducerea executivă era prea uh, a rare ori uh, cunoscătoare a acestor tratate, în timp ce majoritatea au spus că asemenea tratate au prea puțină importanță pentru investițiile acestora în străinătate. Se întâmpla, dar destul de rar. Și acest lucru este foarte important, fiindcă haideți să presupunem că tratatul de investiții UE-China va duce la un acces la piață considerabil dincolo de ceea ce va realiza uh, China în, uh, va furniza China în viitorul apropiat. Însă acest uh, studiu arată faptul că fie și un asemenea scenariu nu are cum să aibă un impact semnificativ asupra deciziilor uh, investitorilor europeni uh, cu privire la investițiile în China sau a celor chinezi cu privire la investițiile în Europa. o legătură esențială, adesea uh, menționată, se referă la asigurarea de riscului politic. Dacă un investitor are acces la uh, asigurare mai ieftină atunci când investiția este acoperită de, un de un tratat de investiții, acesta are un impact asupra costurilor tranzacțiilor acelor investiții. Acest lucru este important și mulți spun că modul în care aceste tratate au un impact Uh, este tocmai această asigurare a riscurilor. În practică însă, lucrurile nu se întâmplă așa. Studiul pe care l-am efectuat eu cu câțiva ani în urmă în uh, industria asigurărilor, răspunsul atât din partea agențiilor publice cât și din partea agențiilor private a fost că nu prea țin seama de aceste uh, Um, tratate. Există excepții, cum ar fi unul din Germania, dar ele sunt atâta, doar excepții. Haideți să vă citesc ce au spus unii dintre acești actori. Agenția britanică responsabilă de investiții străine au spus așa, existența unui bit ne oferă uh, o, oarecum liniște, dar nu sunt uh, luate în seamă pentru companii, proiectele de investiții. La fel s-a spus și țările de jos, Suedia și așa mai departe. Chiar și MIGA, Agenția um, Băncii Mondiale pentru Investiții. Și nu mai rămâne prea mult timp, dar același video l-am primit și din partea asiguratorilor privați. Se întâmplă arare ori ca ei să țină seama de aceste tratate atunci când um, își analizează riscurile. Ce înseamnă acest lucru? Cred că înseamnă că, deși tratatele de investiții vor avea un impact asupra structurii juridice a investițiilor, uh, se va întâmpla foarte rar ca ele să aibă un impact asupra destinației investițiilor sau volumului acestora. Iar pentru participanții la aceste negocieri, inclusiv uh, cei din această sală, înseamnă că motivele politice trebuie să fie foarte puternice pentru ca birocrațiile din China și din Uniunea Europeană să începe să înceapă un proces de negociere foarte costisitor și foarte lung. Întrebarea relevantă este dacă e vorba de finanțare, de tensiuni sau dacă capitalul politic necesitat de o asemenea proces nu ar putea fi folosit cu privire la alte, în folosul altor chestiuni mult mai pregnante în ceea ce privește relațiile dintre Uniunea Europeană și China. Cu alte cuvinte, aceste negocieri vor duce la cea mai mare reformare a investițiilor și dacă așa este, atunci există motive politice solide, solide pentru aceste negocieri, dar din punct de vedere economic există un mare semn de întrebare. Mulțumesc! Uh, mulțumesc frumos. Da, m-a surprins chiar că uh, unii au știut ce sunt acordurile bilaterale de investiții, fiindcă în uh, circumscripția mea uh, oamenii nu prea știu nici cine este prim-ministrul uh, Regatului Unit. Mă mir așadar că înțelege lumea măcar ceva din ce facem noi aici. Mulțumesc frumos. Următorul expert este domnul profesor Wen Hua vi l-am prezentat deja pe scurt, îi urez bun venit și pe mine vă rog să mă scuzați, trebuie să plec și Helmut va prelua um, funcția de președinte. Mulțumesc! Thank you. Um, good, good evening, um, ladies and gentlemen. Bună seara, doamnelor și domnilor. Mulțumesc mai întâi Comisiei pentru Comerț Internațional că m-a invitat să discutăm împreună cu privire la relațiile um, economice, uh, ceea ce privește tratatul de, bilateral de investiții între cele două părți. Este un privilegiu pentru mine să mă aflu alături de dumneavoastră, fiindcă cu ani în urmă am scris uh, un uh, document, o lucrare publicată în uh, jurnalul economic european, internațional vis-a-vis -vis de relațiile dintre cele două părți. Și iată-mă 12 ani mai târziu ajung să constat cu plăcere că problemele pe care le-am descris eu atunci sunt discutate în mod serios. Înțeleg că sunt singurul avocat de la prezidiu, așa că mă voi limita la a discuta aspectele juridice ale um, acestui subiect. Voi încerca să vorbesc despre trei aspecte. Mai întâi, care este cadrul juridic uh, actual pentru relațiile de investiții UE-China? Apoi, de ce să ne gândim la un acord bilateral de investiții și, trei, care să fie principalele aspecte juridice uh, acoperite de potențialele discuții cu privire la acest acord? Să trecem la prima întrebare. Care este cadrul juridic actual pentru relațiile de investiții UE-China? Răspunsul simplu este că cadrul juridic actual, așa cum există în multe alte state și multe relații bilaterale de investiții. Drept internațional, pe de o parte, și drept uh, intern, pe de altă parte. Dreptul internațional presupune uh, tratate bilaterale între China și statele membre și între China și comunitatea europeană, numită acum Uniunea Europeană, și alte uh, uh tratate uh, multilaterale, inclusiv Convenția ICSID, Convenția MIGA și acordurile OMC. Aceste acorduri sunt foarte specializate. ICSID uh, se uh, concentrează pe soluționarea disputelor între state și investitorii străini. MIGA în asigurarea de garanții pentru investițiile străine și acordurile OMC au uh, dispoziții privind investițiile, în special în ceea ce privește comerț și servicii. Și una, există și un acord care se referă la comerțul cu bunuri. De exemplu, balanța plăților și ase, alte asemenea măsuri care pot avea efecte. Există și drept intern, de exemplu, dreptul european la stat european și dreptul statelor membre la nivelul statelor membre care au impact asupra uh, acestor relații, la fel ca și dreptul uh, chinez, bineînțeles. Iată așadar cadrul juridic. Evident, dacă vorbim despre cadrul uh, juridic bilateral, atunci tratatele de investiții între China și statele membre sunt esențiale. Uh, și este următoarele lucruri uh, trebuie avute în vedere. Dacă, unele sunt incomplete. Până în prezent, China a semnat doar 26 de acorduri um, de investiții, cu, uh, dintre care 23 sunt uh, în vigoare. Deci mai sunt încă trei țări care nu sunt acoperite de aceste tratate. Apoi, ele sunt, uh, suferă de o lipsă de consecvență între ele. De exemplu, accesul la arbitraj internațional, uh, nivelurile diferite de protecție. În majoritatea acordurilor de investiții bilaterale se oferă acces total la uh, soluționarea internațională a disputelor, dar există și câteva care uh, acordă doar o valoare, o anumită sumă de compensații care pot fi uh, soluționate prin intermediul acestor uh, instituții internaționale. În timp ce în altele uh, lucrurile se rezolvă baza uh, acordului uh, părților. Nivelul de deschidere și protecție așadar diferă, ceea ce duce la discriminarea investitorilor uh, europeni și chinezi în uh, statele membre. Apoi, uh, efectul națiunii celei mai favorizate este limitat. Toate au asemenea, un, au asemenea dispoziție care ar trebui să ducă la o um, crearea unor condiții de egalitate. Se oferă protecție și altor țări, dar, conform uh, deciziilor tribunalelor de arbitraj, acest lucru nu este sigur. Uneori el se poate extinde și la uh, dispoziție de soluționare a disputelor, în altele nu. Deci nu ne putem baza pe clauza națiunii cele mai favorizate. Asemenea, acorduri nu au substanță în ceea ce privește crearea obligațiilor juridice de ambele părți, deci nu promovează și nici nu protejează în mod deosebit uh, investițiile. Există discuții în acest sens, dar uh, ele trebuie finalizate. cadrul uh, juridic uh, actual nu este nici complet și nici consecvent, pe scurt. În special în ceea ce privește cadrul internațional. Dispozițiile sunt fie prea generale, fie prea specializate. De exemplu, acordul uh, de cooperare este prea general, în timp ce multilater- cel multilateral este prea specializat. Apoi, aceasta ar fi prima parte, prima întrebare. Apoi, a doua întrebare. De ce să ne gândim la un asemenea acord? Din perspectivă juridică, sunt trei aspecte. Mai întâi, el poate consolida protecția juridică bilaterală și promovarea, pentru că un acord unic este mai ușor de folosit decât acordurile multiple și pentru că el oferă o, acoperă, o acoperire completă și a celor state care, cu care uh, acordurile bilaterale nu au intrat încă în vigoare. Nu ar mai exista tratamente diferite între statele membre europene. De asemenea, există și posibilitatea liberalizării accesului la piață, dacă ea a fost uh, inclusă în uh, acord. Putem vorbi și despre îmbunătățirea cadrului juridic intern După aderarea la OMC, uh, China și-a schimbat absolut toate uh, dispozițiile și uh, regulamentele, inclusiv uh, în ceea ce privește punerea lor în aplicare. În ceea ce privește China, de asemenea, uh, un asemenea acord ar avea și un efect de spillover, facilitând reformele juridice și altfel de reforme și ajutând China să meargă mai departe cu reformele. atât uh, în cadrul acordurilor cu Uniunea Europeană, cât și cu Statele Unite. În ceea ce privește Uniunea Europeană ar fi vorba de cel mai bun uh, test pentru punerea aplicare a noi competențe de investiții uh, prin semnarea unui acord bilateral de investiții important și va duce totodată la facilitarea unui acord uh, multilateral de investiții de dorit pentru facilitarea fluxurilor mondiale de investiții. Acestea vor duce totodată, aceste acorduri bilaterale de investiții vor duce totodată la îmbunătățirea cadrului juridic al celor două țări și pentru că diferențele dintre cele două, cei doi parteneri au făcut atât de dificilă uh, semnarea unor acorduri în trecut. Să trec repede la care ar fi principalele aspecte ale unui unor potențiale negocieri privind um, acordurile libere de, bilaterale de investiții. Și am să vorbesc despre liberalizarea investițiilor, protecția investițiilor, soluționarea disputelor și dezvoltarea durabilă. Liberalizarea investițiilor este probabil cel mai important aspect al acestor eventuale negocieri. Fiindcă, în trecut, China nu a fost niciodată Uh, de acord cu obligațiile de dinainte de semnarea tratatului, nici în cazul Canadei, uh, cu care avem un acord foarte detaliat, ea nu s-a angajat să respecte uh, măsurile de dinainte a semnării tratatului. Și aceasta este și uh, practica Uniunii Europene. Dar, în ultima vreme, Uniunea Europeană a vorbit despre liberalizarea investițiilor și azi am vorbit cu foarte multă lume și am înțeles că, într-adevăr, ar fi un element foarte important. Uniunea Europeană a subliniat o importanța accesului la piață, și acesta este un, din nou un aspect cheie. Însă el va fi unul foarte dificil, fiindcă niciuna dintre părți nu are experiență în domeniul negocierilor privind acordurile bilaterale de investiții și liberalizarea investițiilor. Însă, trebuie să ne gândim la abordă- dacă vom avea o abordare pozitivă sau una negativă. O să mă opresc, spune oratorul. atunci o să încerc să rezum. Deci, ar dura foarte mult pentru că uh, în China nu s-a mai făcut niciodată acest lucru. Deci, atât China cât și Uniunea Europeană ar trebui să vadă ce sector să implice, care este puternic, care este slab și ce uh, competitor internațional uh, poate fi avut în vedere. Există și alte aspecte, inclusiv uh, protecționismul, inclus deja um, în majoritatea acordurilor bilaterale uh, de investiții și care nu ar trebui decât, uh, concept care nu ar trebui decât modernizat. Și soluționarea disputelor ar putea fi o problemă, pentru că, din nou, Uniunea Europeană um, este destul de uh, novice și în acest sens trebuie să vedem cine își asumă responsabilitatea pentru soluționarea cazurilor, care sunt consecințele financiare și aspecte de acest gen. Deci, în concluzie, cred că Uniunea Europeană și China sunt parteneri uh, cheie, potențialul fiind unul imens, iar un asemenea acord de investiții va consolida parteneriatul, uh, stimulând totodată potențialul. Probabil că uh, vor exista multe probleme în cadrul negocierilor, probleme juridice, dar cea mai importantă se referă la accesul la piață și liberalizarea investițiilor. Mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult, domnule profesor uh, Venhoașan. Și aș vrea să folosim cele cinci minute care ne-au rămas pentru a întreba Comisia în legătură cu modul în care doresc să opereze cu concluziile noastre, pentru că dacă am înțeles bine, dumneavoastră v-ați plasat pe poziția chinezească și uh, poziția europeană uh, a fost foarte clară, nu avem nevoie de un tratat privind investițiile. Deci uh, aș da comisiei șansa să se implice pentru că avem 5 minute la dispoziție. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Situația este următoarea. Înainte de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, am avut responsabilități disociate Uniunea Europeană, negocia angajamentele legate de accesul pe piață în acordurile de liber schimb, pe, lângă acordurile uh, Organizației Mondiale a Comerțului, dar nu avem competențe să negociem și aspecte legate de protecția investitorilor, care în continuare țineau de legislația fiecărui stat membru. Deci toate statele membre, mai puțin uh, Islanda, aveau mm, acorduri uh, bilaterale cu China. Nu era nevoie de un tratat de investiții uh, speciale cu China, dar acum s-a luat o decizie pozitivă toate statele membre, mai puțin Irlanda, um, au fost de părere că asemenea acorduri privind investițiile ar putea să fie utile. Acum avem uh, la dispoziție două soluții. Statele membre care doresc să fie protejate uh, se pot proteja, codurile nu sunt uh, identice sau să putem acționa pe plan comunitar iar concluzia că Uniunea Europeană a ajuns la uh, pași uh, importanți în relațiile cu China ar putea să ne ducă și la ideea că putem încheia un asemenea acord uh, privind investițiile. Dar tratatele bilaterale privind investițiile uh, trebuie să rezolve o serie întreagă de aspecte pe care noi le-am discutat în această după-amiază pentru a rezolva inclusiv inconvenientele care există în clipa de față în ce privește investițiile străine europene pe piața chineză. Dacă dorim să negociem un acord de investiții cu China, trebuie să includem cu alte cuvinte și aspecte legate de accesul pe piață. Pentru că incluzând elemente legate de accesul pe piață, dispunem de un instrument mult mai puternic care ar putea să reducă costurile pentru operatorii economici și ar permite integrarea economiilor dintre Uniunea Europeană și China. Ne pregătim și în acest sens. Există o serie întreagă de aspecte legate de substanță, dar și de detalii. Avem un mesaj pozitiv din partea liderilor chinezi în perioada uh, verii și-a exprimat acordul privind negocierea unui acord uh, legat de investiții, care trebuie să țină seama de pozițiile ambelor părți, dar oricum este o deschidere, uh, inclusiv în ce privește negocierea aspectelor legate de accesul pe piață. Ne-am dori, uh, sigur, și unele indicii mai clare din partea administrației chineze în ce privește accesul pe piață, iar în momentul în care vom primi aceste informații mai clare, bineînțeles, vom prezenta o recomandare uh, privind uh, negocierea unui asemenea acord. După cum am spus, am făcut un studiu de impact care urmează să fie adoptat de către Comisie în momentul în care Comisia își va adopta și recomandările privind directiva uh, legată de negocieri, iar în acest studiu de impact Eh, se spune clar că în negocierea unui acord eh, introducerea inclusiv a aspectelor legate de accesul pe piață ar putea să contribuie la dezvoltare și la crearea de locuri de muncă și ar putea să rezolve o serie întreagă de neajunsuri pe care le-am identificat în relațiile noastre cu China. Dar m-aș opri aici datorită lipsei timpului. Vă mulțumesc foarte mult. Thank you much. Mulțumesc foarte mult din punctul meu de vedere, se pune întrebarea când ar putea să fie disponibil acest studiu de impact, inclusiv pentru Parlamentul European, pentru că eu știu că această audiere se transmite și pe internet. Uh, probabil că și publicul larg este interesat să afle uh, care sunt concluziile acestei analize. Iar din propria mea experiență uh, pot să spun că investițiile uneori uh, Uh, pot și să împiedice dezvoltarea economică într un anume domeniu pentru că uh, reduc competitivitatea într-un anume sector. Este o experiență pe care am trăit-o inclusiv în Germania și ca atare trebuie să regândim modul și direcția în care trebuie să evoluăm, care sunt criteriile pe care trebuie să ne bazăm politica noastră de investiții. Din acest punct de vedere, eu aș uh, fi favorabil ideii unui asemenea uh, tratat privind uh, investițiile, chiar dacă reprezentanții de la Oxford uh, pun sub semnul întrebării utilitatea sa. Poate ne puteți răspunde în legătură cu momentul în care ar fi accesibil această analiză de impact. Mulțumesc! Uh, noi elaborăm acum recomandările privind directivele legate de negociere. Suntem în contact cu autoritățile chineze pentru a înțelege mai bine care sunt intențiile um, părții chineze. Iar în momentul în care Comisia își va adopta recomandarea pentru negociere, uh, va, acela va fi și momentul adoptării analizei de impact și uh, se va lua decizia uh, legată de declasificarea uh, respectivului studiu pentru ca el să devină disponibil uh, publicului larg. Deocamdată nu putem vorbi chiar despre o analiză de impact pentru că nu a fost adoptată de către colegiu. Iar în legătură cu investițiile, în momentul în care vorbim despre uh, ideea uh, impactului pozitiv al investițiilor, ne gândim la o serie întreagă de elemente și aspecte generale, cu efect pozitiv. Ca în toate procesele, uh, liberalizarea este importantă, există sectoare care vor profita mai mult în urma liberalizării și altele care poate vor profita mai puțin sau chiar vor avea de suferit. În ce privește negocierea accesului pe piață, trebuie să vedem care sunt sectoarele cele mai sensibile uh, care ar trebui să fie analizate cu mai mare precauție în ce privește accesul la piață. Iar în legătură cu reglementările și cu legislația, un tratat bilateral de investiții și reglementări privind investițiile nu permit derogări uh, referitoare la aplicarea legislației naționale. De, deci, uh, trebuie respectată legislația europeană și legislația valabilă în statele membre și noi vom respecta acest principiu. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Din nefericire, ne aflăm în situația de care m-am temut de la bun început în momentul în care am configurat această audiere. Doresc să mulțumesc secretariatului pentru că ne-a ajutat să pregătim această audiere, dar nu ne-a mai rămas timp pentru discuții și dezbateri, chiar dacă um, această uh, două, uh, a doua tematică a fost foarte interesantă. Mulțumesc uh, domnului Jean Venhoa și profesorului Paulsen pentru prezență și voi uh, încheia audierea aici. Mulțumesc uh, tuturor uh, celor prezenți în sală, inclusiv Comisiei, pentru disponibilitatea de a răspunde la întrebările care au fost formulate. Cred că a fost o întâlnire foarte eficientă care ne-a îmbogățit și uh, au existat multe sugestii interesante din partea tuturor participanților. Sunt convins că în activitatea viitoare a Comisiei noastre, inclusiv a grupului de monitorizare a relațiilor comerciale cu China uh, din partea Uniunii Europene, vom avea posibilitatea să valorificăm aceste sugestii pentru a declanșa negocierile privind tratatul bilateral de investiții cu China și Comisia noastră va urmări cu mare interes Uh, evoluțiile acestor negocieri. Mulțumesc încă o dată pentru participare la audiere. Doresc să mulțumesc în mod special și interpreților care din nou și-au depășit timpul de activitate și în final voi spune că toate contribuțiile vor fi disponibile în câteva zile pe pagina web a comisiei uh, noastre INTA. Deci toată lumea va avea șansa să uh, studieze aceste contribuții în detaliu uh, în final, ă, trebuie să informez pe toți membrii ă, comisiei noastre că următoarea întâlnire va avea loc pe 26 noiembrie în perioada 15-18.30 și de asemenea pe 27 noiembrie vor avea loc voturi. Mulțumesc!